So, ja, Dear colleagues, may I... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Vă urez bun venit tuturor în această primă zi de lucru din noul an. Nu am încercat eu acum să organizez o lovitură de stat, nu încerc să o înlătur pe Sharon de la conducerea acestei comisii parlamentare, dar uh, președinta noastră e din păcate bolnavă. Mm, ea speră ca în această seară să poată reveni la Bruxelles pentru ca mm, mai apoi să participe la reuniunea coordonatorilor. Oricum, ideea este că acum nu este cu noi și îi urăm însănătoșire grabnică. De-abia ce am intrat în noul an și țin să vă urez mult noroc, multă sănătate, satisfacție în toate cele și mult succes în tot ceea ce întreprindeți. Sper să putem să cooperăm bine în Comisia Econ și în acest an și sper ca în decursul acestui an să resimțim progrese reale în ceea ce privește combaterea situației de criză. Spun asta pentru că în urmă cu un an credeam că suntem uh, mai departe de, decât uh, estimam, dar problema este că dacă ne vom mișca în același ritm lent, nu vom realiza ceea ce ne-am propus. Vom risca să ne pierdem poziția pe plan internațional. Deci trebuie să preîntâmpinăm asta. Primul punct de pe ordinea de zi. Nu avem uh, comunicări speciale din partea președinției. Așa că trecem direct la următorul punct. Avem uh, sistemul comun al taxei pe tranzacție financiare și modificarea directivei. Plec de la premisa că nimeni uh, nu are obiecții cu privire la această ordine de zi, așa că mă gândesc că programul de lucru e acceptat în formula sa actuală. Așa că trecem, după cum am spus, la primul subiect, care este subiectul cu numărul 3, fiindcă nu am comunicări. E vorba încă o dată despre taxa pe tranzacțiile financiare. O avem pe colega noastră Ani Podimata de la Socialiști și Democrați în calitate de raportoare. De-abia ce a intrat în sală, fiindcă înainte de reuniunea noastră a fost uh, ocupată dând un interviu. Ani, sper că interviul a decurs așa cum ți-ai dorit și că acum ești bine dispusă în așa fel încât să ne prezinți pe larg ideile tale cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Îți dăm cuvântul. Ah, Ani, o secundă, îmi cer scuze. Jean-Paul Gozes dorește să ne spună ceva mai întâi și îi dăm cuvântul. Je salut. Salut pe președintele de ședință. Și aș vrea să prezint voturile PPE colegilor și să, uh, să transmit urările colegilor noștri uh, din PPE și să vreau și să spun că Jose Manuel Garcia Margalo a fost numit uh, ministru de afaceri, pentru afacerile externe din Spania și Mendes de Vigo a fost numit secretar de stat pentru afacerile europene. Deci, vedeți, un stat și-a ales miniștri dintre cei mai buni oameni politici care există. Äh, äh, Mulțumesc foarte mult pentru această comunicare și felicitări celor doi colegi. Bun. Mai am încă o comunicare din partea lui Carl Haglund. Carl, ai cerut cuvântul, sau nu? Bine, ți-ai retras intervenția. Așa că, dragă Ani, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, urez un an nou fericit tuturor colegilor și să sperăm că anul 2012 va fi un an mai bun. Un an în care nu vom îndeplini uh, previziunile negative care s-au. Sperăm că Parlamentul va putea juca un rol mai mare, mai ales comisia noastră, și sperăm să putem ieși din criză și să ne îndreptăm spre relansarea economiei să avem o Uniune mai puternică. Și, dragi colegi, în acest spirit, aș dori să vă spun că uh, sunt uh, deosebit de uh, bucuroasă că putem începe lucrurile noastre cu această primă dezbatere pe care privește propunerea Comisiei în vederea ca în vederea impunerii unei taxe pe tranzacțiile financiare, vorba de un sistem comun de impozitare ca modificarea unei directive din 2008. Este cea mai bună ocazie pentru a discuta de această temă, pentru că este una cât se poate de actuală. Summitul din luna decembrie anului trecut a ajuns la concluzia că trebuie să uh, avem un acord fiscal, deci s-a uh, ajuns la acest fiscal compact un acord fiscal din care, din păcate, uh, de la care s-a dat înapoi Regatul Unit, dar toate celelalte state participă la acest acord. Acum trebuie să vedem care anume vor fi evoluțiile uh, în urma întâlnirii Merkel-Sarkozy, să vedem ce se va întâmpla și cu taxa despre care vorbim acum. Propunerea Comisiei se referă la un sistem comun de impozitare ca un prim pas spre un acord la nivel uh, global, internațional. Noi am subliniat uh, întotdeauna, în calitate de Parlament European, că această taxă pe, tranzacțiile financiare la nivel mondial și știm că deja discutasem acest subiect al taxei încă în 2010 și în martie 2011. Sperăm așadar că mm, acest lucru să impulseze Comisia să fie încă și mai activă. Acum, în legătură cu această propunere, uh, motivațiile comisiei sunt puternice și se bazează pe uh, mai multe aspecte. În primul rând, contribuția instituțiilor financiare înspre susținerea, acoperirea costurilor crizei. Deci nu doar forța de muncă, și nu doar producția trebuie să susțină, să acopere aceste costuri, ci o susținere trebuie să vină inclusiv din partea serviciilor și instituțiilor financiare. În acest sens, trebuie să adaug faptul că ar putea să fie vorba despre un stimulent pentru sectorul financiar. Asta pentru ca acesta să respecte anumite norme care să fie definite în mod comun. Lucru care poate contribui la tranzacții care să ducă la un cadru de stabilitate. Bun, uh, nu vreau acum să pierd prea mult timp, spun doar că din aceste motive Comisia a prezentat textul acesta și pe noi uh, ne-au făcut să discutăm în două ocazii acest sistem comun de uh, taxe pe tranzacțiile financiare. Comisia a dorit să se ocupe de problema fragmentării sectorului financiar la nivel european. La ora actuală, există sisteme de impozitare foarte fragmentate și foarte diferite de la stat la stat. Așadar, Comisia dorește să găsească un anumit nivel de armonizare. Și a mai existat un motiv care a impulsionat uh, Comisia să uh, se ocupe de acest subiect, exact această fragmentare a serviciilor financiare, a sectorului financiar, despre care vorbeam. E un subiect uh, de extremă actualitate. De aceea, se solicită și e nevoie de un sistem comun de impozitare în cadrul uh, disciplinei financiare, într-un cadru de coordonare. Sistem comun de impozitare care face parte din această abordare de natură generală pe care am ales-o și guvernanța economică reprezintă, să spunem, acest cadru general. Așa încât nu putem să urmăm uh, calea guvernă, guvernanței economice fără a face nimic la nivelul uh, sistemelor de impozitare. Lucrul acesta e valabil mai ales uh, pentru statele eurozonei, dar e valabil pentru toate statele membre. Propunerea Comisiei e una uh, sustenabilă, durabilă, e, un, e echilibrată, e adecvată și uh, ține cont de diversele amenințări și riscuri pe care noi la Parlamentul European l-am discutat deja. De exemplu, pro, uh, problema și pericolul evaziunii fiscale, uh, a eludării acestei taxe. Aici va trebui să reușim să avem un, un domeniu, o sferă de aplicare adecvat. Apoi, obligația impusă uh, microinvestitorilor și IMM-urilor e uh, un alt risc. Și, nu în ultimul rând, E vorba și de riscul de dumping fiscal, altă amenințare care s-ar putea traduce în realitate. Aș mai spune câteva cuvinte, dacă mi îngăduiți, și despre aspectele tehnice ale propunerii. În sfera de aplicare a acestei directive, după cum știți, dacă ați citit propunerea Comisiei, se referă la toate tipurile de operații financiare. Uh, e vorba de obligațiuni, uh, e vorba de acțiuni, e vorba de titluri, dacă e implicată o um, instituție sau o întreprindere financiară care își are sediul sau o sucursală în Uniunea Europeană. Există și suprape de siguranță pentru a se evita această, acest risc al evaziunii. O bază coerentă și comună <coughs> este un aspect care apare în această propunere. se prevede, în, în același timp se prevăd și anumite excepții. Asta uh, cu același obiectiv bine pentru cei care poate nu au citit textul, a spune foarte pe scurt că există anumite derogări prevăzute pentru piețele primare, ă, de asemenea pentru operațiile cu valută, apoi pentru operațiunile care se referă la împrumuturi, pentru întreprinderi și uh, pentru gospodării care să-și desfășoare activitățile uh, de zi cu zi. Apoi există și operațiuni cu Banca Centrală Europeană și cu băncile naționale. Uh, acestea sunt exemple de operațiuni care sunt uh, exceptate de această taxă și operațiunile care au un rol clar de investiții în favoarea economiei sunt de asemenea exceptate. Apoi există și operațiunile care au un caracter de consum. Deci e vorba de operațiunile de zi cu zi ale consumatorilor. Consider așadar că, în mare parte, propunerea pe care o discutăm reușește să stabilească un sistem solid și poate reprezenta un prim pas în direcția unei serii întregi de operațiuni uh, care privesc în general uh, economia reală și de aceea cred că e vorba de un sistem important deoarece va încuraja investițiile în uh, Uniunea Europeană. Bine, când vorbim de investiții, trebuie să înțelegem exact că e vorba de investiții în economia reală. E vorba de investiții care sunt încurajate prin această propunere și nu, este, nu le descurajează, cum au afirmat unii. Apoi eh, există și aspectul obligațiilor. Eh, E vorba de stabilirea unei rate scăzute până la urmă a acestei uh, impozitări. Deci uh, factorul acesta al sarcinii, al obligației, nu este preponderent. Să spunem că la finalul unei zi de operațiuni financiare uh, vor exista niveluri rezonabile. Uh, aș dori acum să mă refer și la domeniul geografic, la domeniul de aplicare geografic. Sigur, uh, propunerea nu face referire explicită la asta, dar se știe că propunerea are susținători și e clar că există și opinii contrare, inclusiv aici la Parlament. Și eu aș dori să spun că eu consider că acordul a 27 de state membre trebuie să fie obiectivul nostru principal, pentru că dacă nu există acest acord în 27, uh, ar însemna că noi am putea fi, ca să spun așa, luați statici în cazul în care un anumit stat membru nu dorește să dea undă verde uh, aplicării acestui sistem comun de impozitare. Uh, practic ne va lua o statici statul membru respectiv. Acum, uh, foarte pe scurt, mă voi referi și la așa numitul principiu de reședință Bun, nu este neapărat important locul în care are loc operațiunea financiară, ci locul în care își are sediul o anumită instituție financiară. Și eu consider că asta a fost o alegere foarte bună din partea Comisiei, a, a adoptarea acestui principiu. Deoarece raționamentul conform căruia există un risc de dumping, de emigrare, de relocare, uh, este un motiv care e invocat de oponenții acestei taxe, e bine, în acest caz motivul decade și riscul respectiv nu mai există. Deci majoritatea operațiunilor va avea loc și va uh, ține de acest sistem comun de impozitare. Deci e mult mai dificil, ca să nu spun chiar imposibil, să ne gândim la cazul unei instituții financiare care ar putea să eludeze această taxă. Și pentru a face acest lucru ar trebui pur și simplu să-și uh, mute uh, sediul uh, legal într-un stat uh, terț, deci în afara Uniunii Europene. Iată că nu ar fi foarte ușor de făcut acest lucru. Și, uh, bun, acum mă grăbesc să închei pentru a auzi ce au de spus colegii, dar vreau să mai spun că trebuie să recunoaștem că există poate și un punct slab aici. Deci dacă se alege acest principiu, uh, al, al reședinței uh, sediului. Atunci Uniunea nu sau nu se acoperă cazul acelor operațiuni care, într-adevăr, se desfășoară pe teritoriul Uniunii Europene, însă e vorba de produse care provin din țări terțe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Așadar, să spunem că poate să existe cazul unor obligațiuni cu caracter european, dar care sunt contractate de, Uniuni, de, mă scuza, de instituții care nu și-au sediul pe teritoriul Uniunii Europene. Deci, în acest caz și în acest moment în care încă nu avem uh, sistemul comun de impozitare, e clar că există o, încă o marjă sporită de evaziune, însă datorită acestui uh, sistem comun, marja se va reduce foarte mult, însă trebuie să constatăm că mai există acest defect. Poate, trebuie să găsim o soluție aici. Poate ar, soluția ar putea consta în, într-o coordonare între autoritățile europene uh, și cele naționale. Poate că vom putea reuși să găsim o legătură între principiul reședinței și principiul țării de uh, emitere. Chestiunea aceasta este deja în studiu și uh, s-a luat în considerare această posibilitate. Și apoi, uh, vorbind de nivelul de rata de impozitare, bun, nu există o cifră precisă, uh, Însă se știe că Comisia se gândește la un nivel uh, foarte scăzut, 0,01% ar putea fi pentru toate operațiunile uh, făcute pentru, uh, uh cu excepția acțiunilor și obligațiunilor. După cum uh, am spus, mi se pare că e o propunere care poate fi uh, bine aplicată, e o propunere coerentă, e uh, solidă și acest, această rată scăzută care este propusă, precum și alte caracteristici ale propunerii pe care o discutăm, uh, constituie semnale pozitive uh, și uh, motive de speranță că se vor risipi temerile care existau la nivelul competitivității pentru serviciile financiare europene. Uh, acum închei și apoi la sfârșit îmi rezerv dreptul de a lua din nou cuvântul. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare urmează raportorii din umbră și mai există și un număr mare de intervenienți după aceea, de aceea fac apel la toți colegii să fie succinți, pentru că altminteri nu putem respecta programul alocat. Și acum trecem la raportorii din umbră. În primul rând, doamna Pietikainen, în numele PP, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Abordarea Comisiei în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare e una corectă. Vrem să evităm fragmentarea pieței interne și vrem să avem o contribuție echitabilă în ceea ce privește colectarea acestei resurse. Și asta pentru a aduce reparațiile necesare în urma crizei financiare și să propagăm un comportament sănătos pe piață. E de preferat să existe un acord internațional în ceea ce privește această taxă, după cum uh, s-a decis uh, în principiu la G20 cu câteva rezerve. Bun, dată fiind situația, e de dorit să avem măcar la nivel european o taxă pe tranzacțiile financiare. Știm că e nerealist să existe o taxă internațională pe tranzacțiile financiare, atâta timp cât nimeni nu începe dezbaterea și nu ia niciun pas necesar. Tocmai de aceea pare a fi o soluție bună aceea de a întreprinde acțiuni la nivelul Uniunii Europene, pentru că e nevoie să acționăm în stil comunitar și nu la nivel individual, cum am văzut că a fost cazul. Vreau să menționez încă o problemă care a apărut de multe ori în această dezbatere și este un element esențial pentru această dezbatere nu vrem să avem o situație neomogenă pe plan internațional sau să fragmentăm competitivitatea. Nu vrem să punem în defavoare pe plan internațional piețele financiare europene. Mă tem că toți actorii financiari vor uh, fugi de pe piața europeană. Mă scuzați, nu mă tem că investitorii vor fugi de pe piața noastră, fiindcă, la urma urmei, avem o piață mult prea importantă pentru a fi trecută de azi pe mâine cu vederea. E important să începem cu o definiție atunci când discutăm despre setul de definiție, lucrurile par să fie destul de clare. Iar în ceea ce privește implementarea și detaliile tehnice, lucrurile nu ar trebui să fie atât de dificile. Temeiul juridic pare și el să fie neproblematic. Avem totuși probleme în ceea ce privește prevenirea abuzului și a fraudei în sectorul financiar. Vorbim aici de evaziune fiscală. Adesea, diavolul se ascunde în detaliile implementării și acolo trebuie să analizăm mai multe probleme. Sunt de acord că trebuie să analizăm mai îndeaproape problema tranzacțiilor cu terțele stări, cu terțele state, mă scuzați. Nu aș uh, include aici neapărat în aceeași legislație principiul reședinței, fiindcă eu cred că s-ar crea confuzie. Eu uh, sunt adepta principiului reședinței, fiindcă rezultatele pot să fie mai omogene la nivelul statelor membre. Dar vreau să vă spun că abordarea care ține cont mai mult de piață ar fi o soluție mult mai fezabilă în acest caz. E foarte important uh, să fie excluse piețele primare. Prin asta nu Uh, împovărăm consumatorul obișnuit sau IMM-urile. Asta chiar dacă trebuie să recunoaștem de fapt că până la urmă costurile sunt suportate de consumatori. Dar realitatea este că așa se întâmplă cu orice fel de impozitare, prin urmare nu cred că ar trebui să pună mari probleme acest lucru tocmai aici. Există multe chestiuni de detaliu, dar uh, eu cred că putem să revenim mai târziu asupra acestora. Aș dori să menționez că dacă se va ajunge la o discuție despre introducerea unei taxe pe transacțiile financiare la nivelul uh, Euro- Uniunii Europene, trebuie să ținem cont despre regula- de regulamentul MIFID și să vedem uh, ce principii sunt definite acolo, fiindcă altminteri riscăm să creăm discrepanțe mari pe plan intern european. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Mulțumim mult, Sirpa, spune președintele și acum trecem mai departe. Urmează grupul liberalilor. Să-mi dau oare cuvântul singur, spune președintele. Din partea mea, câteva puncte succinte. Recunosc că în trecut am uh, criticat uh, taxele, taxa Tobin. Până la urmă, taxa Tobin se referă la uh, tranzacțiile cu devize, dar de data aceasta discutăm despre tranzacții într-un sens amplu. Între timp, mi-am schimbat opinia și nu mă tem să recunosc asta în fața uh, unor colegi liberali care au o atitudine critică față de mine. M-am uh, sucit fiindcă am constatat că sectorul financiar, și aici sunt subiectiv, nu a învățat uh, ce trebuie în urma acestei crize. Și nu putem să reacționăm altfel decât să venim cu o taxă pentru a trage la răspundere sectorul financiar. Și avem acum această posibilitate cu această directivă. Mereu am considerat că obiectivele stipulate sunt unele rezonabile, um, dar uh, problema este că posibilitatea de a evita aceste taxe există întotdeauna pe aici, pe acolo. În acest caz, comisia s-a, descurcat foarte bine, fiindcă a introdus principiul reședinței sau principiul țării emitente și astfel sunt acoperite niște lacune foarte problematice. Prin această nouă abordare, cu siguranță se va ajunge la rezultatul că impozitările vor fi uh, în măsură de aproape 100% unele de succes. Prin urmare, de aceea mi-am schimbat opinia, fiindcă consider că e o cale bună de abordat. Ar fi trist nu reușim să avem această taxă cel puțin uh, la nivelul celor 27 de state membre. Știm că nu se poate deocamdată la nivel internațional. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca acum, în plină criză, să avem o fragmentare și mai profundă a Uniunii Europene uh, pe mai multe capitole. Iar fi un lucru negativ. Înțeleg temerile unor țări precum mm, Regatul Unit sau Suedia. Tocmai de aceea trebuie să găsim o cale care să permită celor 27 de state membre să spună da proiectului nostru. O taxă, un impozit, are un efect uh, de dirijare întotdeauna. Se introduce o taxă, fiindcă se dorește Uh, un anumit comportament al subiecților vizați. De data aceasta, intenția este următoarea. Cei care fac tranzacții financiare care nu au de-a face cu economia reală și care nu fac altceva decât să învârtă banii pentru a obține și mai mulți bani, trebuie să vină și să depună un anumit impozit, să plătească pentru acțiunile lor într-o formă sau alta. Dacă la finele zilei consumatorul este cel care trebuie să poarte povara, atunci acest lucru rămâne de văzut. Într-un fel, da, asta se întâmplă de fiecare dată. Actorii întotdeauna vor încerca să transmită mai departe împovărarea financiară. Dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze, proiectul trebuie să fie transpus în realitate. Prin urmare, ajung la concluzia intervenției mele spunând că am progresat foarte mult. Avem o abordare realistă. Comisia, de asemenea, are o abordare extrem de eficientă. Mai rămâne de văzut cum anume vom transpune în realitate aceste lucruri. Regret faptul că președintele Sarkozy vine și spune eu introduc singur taxa doar pe considerente de a câștiga voturi, fiindcă se apropie alegerile. Deci, dacă nu există această taxă, Doamne ferește, în cele 27 de state membre, atunci măcar în zona euro. Nu putem să ne trezim fiecare să introducem câte o taxă pe tranzacție financiare, pentru că s-ar ajunge la o fragmentare profundă în plan european și e ultimul lucru pe care ni-l dorim. Domnul Rolf Dimă, reprezentantul Comisiei, va interveni și el în acest sens. Eu mă opresc aici și dau cuvântul lui Ivo Cecec de la ECR, raportor din umbră. Eh, děkuji, pane předsedající. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Aș dori să urez uh, tuturor colegilor un an nou fericit. Sunt sigur că cu toții așteptăm uh, o cooperare fructuoasă pentru anul acesta. Câteva comentarii subcinte acum, domnule președinte. Mai întâi, și trebuie să încep cu asta, pentru că atât raportorul cât și Comisia Europeană atunci când au intrat această propunere s-au bazat pe uh, acest uh, element fundamental și anume că uh, taxa pe tranzacții financiare este o măsură care ar trebui să penalizeze băncile pentru deciziile lor greșite sau pentru faptul că se pare că au declanșat această criză. Aș dori să mă refer la acest uh, uh, subiect, spunând că încă ne aflăm în criză și că e extrem de dificil uh, să spunem deocamdată cine a fost responsabil pentru ce anume. Apoi, în al doilea rând, nu cred că băncile au făcut uh, greșeli uh, pe uh, termen lung în luarea de decizii. Eu cred că statele au fost cele care au deciziile proaste și băncile doar au împrumutat bani statelor pentru propriile activități. Prin urmare, nu cred că aceasta ar fi calea cea mai bună, să penalizăm băncile în acest fel. <coughs> în al doilea rând, cred că ar trebui să fim sinceri și deschiși unii cu ceilalți orice fel de taxă am impune, la momentul în care am uh, face-o, băncile uh, în primă instanță ar transfera această taxă clienților uh, lor. Am ar amortiza-o, deci, pe termen lung. Până la urmă, uh, clienții băncilor ar fi cei uh, penalizați. Punctul de referință este că noi uh, dorim să ne asigurăm că băncile se vor purta așa cum uh, trebuie, însă uh, în acest fel cu siguranță nu ne vom atinge acest obiectiv. Sincer, nu cred că chiar și o astfel de măsură care vizează principiul reședinței, locul de stabilire a instituției financiare, ar fi cel mai bun principiu pentru a aborda această problemă. băncile sau instituțiile financiare uh, ne gândim că n-ar putea părăsi spațiul european, uh, deși eu cred că asta s-ar putea întâmpla și cred că în acest uh, moment în care operațiunile se desfășoară foarte repede, în manieră electronică, consider că Aceasta ar putea fi uh, o chestiune de zile sau maxim de săptămâni uh, pentru ca băncile să se adapteze. Aceea, cea de-a treia chestiune este extrem de importantă pentru mine. Dacă TTF va fi parte uh, din veniturile noastre fiscale, Atunci, pentru prima dată, în procesul de integrare europeană, uh, Uniunea Europeană își va uh, obține propriul uh, venit fiscal pentru a acoperi cel puțin parțial nevoile sale financiare. În viitor, cred că acest pas ar fi unul făcut în direcție greșită anumite instituții uh, europene nu vor mai avea nevoie de contribuția statelor membre, ceea ce înseamnă că um, relația lor cu acestea ar fi complet uh, schimbată. Și Acum, un ultim aspect, uh, TTF ar putea fi un instrument pentru lupta cu evaziunea fiscală. Eu consider că ceea ce se propune cu TTF nu are nimic de a face cu evaziunea fiscală ca atare ci din contră consider că s-ar putea facilita uh, o anumită evaziune fiscală. Așadar, în această primă discuție pe marginea acestei uh, propuneri, uh, eu, în calitate de raportor din umbră a uh, grupului conservatorilor europeni, Eh, aș dori să fiu foarte precaut, eh, mai degrabă sceptic, domnule președinte. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, Ivo. Pascal Cafan, din partea Verzilor, are cuvântul. Bien, bonjour. Bună ziua. Aș dori să fiu uh, rapid, uh, pentru că domnul uh, președinte ne-a sugerat acest lucru. Mai întâi trebuie să știm că Ani Podimata a spus aspectele esențiale, tehnice și politice. Primul meu uh, comentariu se leagă de uh, principiul reședinței. Cred uh, că ar trebui să ne bazăm pe acesta pentru că este un sistem care ar permite să răspundem eficient la anumite întrebări, la anumite chestiuni care ar pune probleme dacă am alege ca și criteriu piața. Ar trebui însă să ne întrebăm în legătură cu un alt principiu posibil, cel al uh, actorilor impozabili din uh, Uniunea Europeană. Deci, indiferent care ar fi uh, locul unde se uh, stabilește o întreprindere sau unde are loc o tranzacție, până la urmă ar trebui să ne gândim la perceperea acestei taxe, chiar dacă actorii financiari nu sunt uh, neapărat actori uh, europeni. Nu știu dacă sunteți de acord uh, cu acest subiect, însă, cel puțin în anumite cazuri, acest principiu ar funcționa acolo unde principiul reședinței nu este total satisfăcător. Un al doilea element care cred eu ar putea fi cheia dezbaterii noastre este această dimensiune europeană. Evident că cu toții ne dorim o taxă mondială, o taxă taxă care măcar să fie aplicată de toate cele 27 de state membre, însă nu văd cum uh, uh, astăzi guvernul britanic ar putea în următoarele săptămâni să schimbe uh, opinia. Oricum, eu nu am informații care să meargă în această direcție. Evident, trebuie să ne punem de astăzi și asta cred că este valoarea adăugată a acestui uh, raport, ne punem de astăzi, deci, întrebarea uh, dacă uh, putem acționa cu mai puțin de 27 de state membre și dacă astfel coerența minimă este asigurată, măcar pentru zona euro. Dacă am putea avea un acord politic uh, aici, uh, mă gândesc că ar trebui să ne întrebăm legătură cu elementele tehnice uh, și să ieșim din aspectele ideologice pentru a analiza aspectele tehnice. Așadar, care sunt elemente de fezabilitate ale unei taxe la scară mai mică decât cea a pieței unice? Pentru că s-ar putea să existe astfel probleme în ceea ce privește reglementarea pieței unice. Așadar, dacă dorim ca lucrurile să se facă la o scară inferioară, anterioară, uh, prin definiție, trebuie să analizăm uh, cum, din perspectivă tehnică, am putea găsi niște instrumente pentru a percepe această uh, taxă fără a afecta regulile de funcționare ale pieței unice. Deja am făcut propuneri noi, grupul verzilor, și cred că e cazul să rediscutăm aceste propuneri. Acum, un al treilea punct al prezentării mele, care se va lega de cine va plăti la sfârșit. Ni s-a spus că va fi consumatorul. Dacă ne gândim puțin la cei care fac lobby astăzi pentru a evita uh, intrarea în vigoare a acestei taxe și dacă ne gândim puțin uh, uh cum am putea uh, să asigurăm majoritatea tranzacțiilor uh, zilnice, putem observa că există doi mari actori care vor avea de pierdut, și anume întreprinderile care tranzacționează frecvent și care vor pierde din conturi proprii, nu ca băncile care vor transfera costurile spre clienți. Trebuie să vedem însă cum uh, vor face băncile pentru a-și uh, transfera costurile spre uh, clienți, însă în aceeași măsură trebuie să vedem cum se vor repercuta aceste costuri asupra respectivelor întreprinderi. Deci avem două categorii mari de actori aici și dacă ne gândim puțin la asociațiile lobbyiste care s-au constituit în Statele Unite și în Europa împotriva taxei pe tranzacții financiare, ei bine, putem observa observa că aceste asociații sunt uh, constituite de întreprinderi care fac uh, tranzacții de frecvență uh, înaltă. Până uh, la urmă, uh, taxa probabil va exista și acest lucru este uh, pozitiv. Apoi, al patrulea aspect, aș dori să-l asigur pe domnul Clins că există o dorința dorința Franței de a acționa împreună cu alții, nu singură. S-a discutat deja um, această propunere și cu doamna uh, Merkel uh, și clar că uh, Franța nu va acționa decât în cazul acțiunilor, așteptând apoi reacția celorlalte state membre. Până la urmă se va lua locul un impozit pe bursă care a fost suprimat în 2008 de Sarkozy. Până la urmă s-a revenit la un impozit uh, uh, francez pe bursă, care a fost eliminat tot de Franța în 2008. Așteptăm oricum o taxă uh, pe tranzacții financiare aplicabilă tuturor. Mulțumim! Eu... Mulțumesc, Iorgen Clute, numele grupului GUE are acum cuvântul. Mulțumesc, Wolf! Doresc și eu să urez tuturor un an nou fericit, și sper uh, ca în continuare să avem o bună cooperare în noul an. Raportorul nostru e Miguel Portaș, dar deocamdată nu e în sală, nu e aici astăzi. Doresc să fac câteva, câteva afirmații generale. Mm, câteva uh, informații care au fost uh, menționate și uh, în cazul raportului din proprie inițiativă elaborat tot de Anipodimata. În ceea ce privește principiul reședinței, eu cred că e o posibilitate de bun simț aceea care e propusă aici, pentru că vrem să nu mai existe evaziune fiscală mai ales acolo unde ar risca să apară mici lacune uh, din cauza acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Noi considerăm că ar fi util să avem Uh, o abordare comunitară, dar dacă nu este posibil, ar trebui să avem o posibilitate să putem gestiona totul în funcție de uh, principiul reședinței. Subliniez ceea ce s-a spus deja, că vrem să facem ca băncile să plătească pentru criză e un lucru necesar, date fiind măsurile întregi de austeritate care sunt puse acum în spinarea cetățeanului obișnuit. Eu cred că trebuie să ne ajutăm alegătorii. Aceștia mereu vor spune că sectorul financiar trebuie să uh, participe la suportarea costurilor crizei și noi suntem de acord cu asta. De fapt, nu e vorba de asumarea Uh, unei pedepse, ci pur și simplu toată lumea trebuie să participe în ceea ce privește asumarea costurilor crizei. Am văzut ce a spus Sarkozy. Discuția uh, e foarte problematică. E foarte clar, de asemenea, că statele au greșit și ele. Până la urmă, cei care participă la acest proiect trebuie să își asume răspunderea și partea. Avem nevoie de, acest, uh, de această reglementare pentru că, după cum am citit la sfârșit de săptămână într-o publicație uh, care se referea la uh, sectorul financiar londonez, uh, e vorba în principiu despre diminuarea sectorului financiar. Și e adevărat, sectorul financiar a crescut mult prea mult și acum se diminuează ceea ce este necesar să se întâmple. Iar în ceea ce privește evaziunea, după cum a spus și colega de la PPE, mediul european e um, un mediu unde posibilitatea evaziunii e relativ restrânsă. Până la urmă, încotro să se îndrepte Uh, banii obținuți ilegal. Eu nu cred că sunt atâtea locuri în care să se poată ascunde aceștia. Iar în ceea ce privește transferarea împovărării către consumatori, da, cred că așa se întâmplă de regulă. Uh, eu cred însă că aceasta nu e o problemă atât de mare, pentru că până la urmă consumatorii sunt parte a sistemului. Consumatorii pun la dispoziție, la dispoziția băncilor banii pe care îi au. Iar uh, dacă cetățenii trebuie să suporte o parte din această taxă, eu cred că acest lucru nu e atât de problematic, pentru că până la urmă e vorba de niște intermediari, de oameni care tranzacționează cu aceste active. Tocmai de aceea cred că acest transfer de sus în jos ar exista, no, pentru noi nu este unul foarte problematic. Mai degrabă eu aș tinde să spun, da, până la urmă asta e obiectivul acestei taxe. Despre asta este vorba. E o parte importantă a întregului regulament pe plan european. Eu cred de aceea, de aceea că trebuie să avem un regulament care să fie mai apoi implementat și ca toată lumea să spună da acestui proiect, inclusiv Regatul Unit. Mulțumesc, Iurgen Clute. Mai am 12 intervenții și mai apoi vreau să dau cuvântul și comisiei și, bineînțeles, în încheiere și doamnei raportor. Prin urmare, cei care urmează acum sunt rugați să fie cât se poate de succinți. Vom încerca să avem intervenții de maximum un minut cu cronometru pornit. Iată, o să citesc acum numele celor care vor interveni. Karl Haglund, dann Liam Hoang Gok, eh, Dirk Epping, Marta Andreasen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also als erstes Vicky Ford. Thank you. Happy New Year. I hope that 2020... Mulțumesc și un an nou fericit tuturor. Sper că 2012 va fi un an în care să ne putem axa pe creștere, competitivitate și pe stabilizarea sectorului serviciilor financiare. Dacă vorbim despre o taxă mondială, mm, e bine, atunci n-aș face aceleași comentarii pe care le-aș face chiar acum și m-aș axa pe chestiunea creșterii și pe uh, cei care ar trebui să uh, plătească și pe efectele asupra uh, lechidității. Mai întâi, uh, propria analiză de impact a Comisiei uh, arată că totul va lovi uh, sectorul creșterii europene cu 1,7% din uh, PIB. Adică asta înainte chiar să luăm în considerare Uh, chestiunea uh, relocării tranzacțiilor în afara Uniunii Europene. Uh, știm care este experiența Suediei și Regatul Unit în acest sens. Deci, tranzacțiile chiar se mută în alte părți și noi vom ajunge să plătim. Noi și nu instituțiile financiare, deși eu cred că instituțiile financiare chiar ar trebui să contribuie semnificativ la veniturile fiscale pe lângă contribuabili și chiar cred că contribuabilii ar trebui să mai salveze instituțiile instituțiile financiare. Însă, până la urmă, cine va avea de uh, suferit? Ei bine, investitorii uh, europeni. Piețele primare nu vor opri numărul tranzacțiilor care se uh, petrec pe piețele secundare, care este un număr important. Și vreau să văd care sunt investitorii. Ei bine, mă preocupă și fondurile de pensie, pentru că avem o criză a pensiilor și Aș vrea să știu ce se întâmplă și cu primele de asigurări care au fost uh, investite de companiile de asigurări. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu companiile reale, cele care produc bunuri aici în Europa. Avem nevoie de stimulente pe termen lung, avem nevoie de uh, investitori pe termen lung, aceștia trebuie să uh, investească în infrastructura publică, în veniturile publice, avem nevoie de companii care se creeze locuri de muncă. Și ar trebui să oferim investitorilor pe termen lung stimulente financiare, nu penalizări tranzacționări financiare. Prin urmare, cum structurăm o taxă care ajută investițiile pe uh, termen lung? Uh, pentru că aceasta este uh, preocuparea mea. Această structură nu ajută investițiilor pe termen lung deloc. Se vorbește de o sumă mică, 0,1%. Eu mă gândesc că, ca investitor să spunem că planurile mele de investiții pe termen lung sau de pensii pe termen lung n-ar trebui să fie afectate. De Deocamdată, uh, uh, rata aplicabilă uh, împrumuturilor germane este de 2%. Prin urmare, se va plăti un 0,1 la intrare, un 0,1 la ieșire, deci ajungem la 0,2% și, practic, eu, ca investitor, mi-am pierdut la o singură tranzacție 10% din veniturile anuale. Și acum un subiect legat de lichidități și voi fi succintă. Dați-mi voie să citez. Standarde de lichiditate suficiente sunt probabil partea cea mai importantă a răspunsului răspunsului la criză. Trebuie să evităm uh, o um, eliminare a resurselor de pe uh, piață. Acestea sunt uh, cuvintele raportorului din raportul pentru directiva SDI. Trebuie să avem o piață a lichidităților. În Regatul Unit, aceste aspecte sunt uh, excluse. Prin urmare, haideți să ne gândim uh, cum avem uh, să, cum vom trage linie între tranzacțiile care marchează piața și cele care nu. Dacă vorbim despre o taxă uh, mondială și nu există, n-ar exista posibilitatea de relocare, atunci aș avea o altă opinie. Uh, prin urmare, uh, cum spune domnul președinte, n-ar trebui să ne gândim să vizăm doar tranzacțiile care nu au o contribuție. Însă eu sunt îngrijorată nu doar pentru Regatul Unit din această perspectivă, ci și pentru toată zona euro. Mulțumesc! Păi ați cam depășit acel un minut, cu mult. Trebuie să ne îmbunătățim uh, performanța cu următorii vorbitori. Carl Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă exprim cât mai succint, succint posibil. În primul rând, mulțumesc raportoarea. Am și eu câteva îngrijorări uh, la unele s-au referit antevorbitorii mei eu cred că e puțin bizar că nimeni nu se ocupă de valoarea de impact a Comisiei în această discuție până acum, până acum decât uh, doamna, doar doamna Forț a referit la acest lucru, pentru că rezultatele nu au fost foarte pozitive în ce privește punerea în aplicare. Bine, eu sper că majoritatea colegilor au citit totuși documentul, dar e o dovadă că e acest uh, domeniu și această taxă este încă problematică. În al doilea rând, mă îngrijorează discuțiile de pe perioada Crăciunului în uh, Europa în legătură cu această taxă. Vedem că din motive politice, de exemplu în Franța, uh, s-a, unii au încercat să acționeze singuri, fără să aștepte și pe ceilalți și nu sunt convins că acest lucru va ajuta dezvoltarea pe termen lung, mai ales când vedem uh, că rezultatul, după cum a spus uh, colegul de la Verzi, uh, va fi că britanicii se vor retrage, suedezii pare că se vor retrage. Eu, de la Helsinki, sunt și eu îngrijorat de ce se întâmplă pe piața financiară de pe Helsinki, dacă Stockholmul se va retrage și Helsinki nu. Nu știu ce se va întâmpla, dar vedem uh, destul de bine de ce anume unii dintre noi sunt îngrijorați. Știu că domnul Ole Schmidt este fericit, din contră. Dar mă rog, Știm că, de exemplu, în țările nordice, sectorul bancar e integrat. Uh, dar va fi dificil pentru țările în care situația nu stă așa. Dar văd că acest, acest lucru lipsește până acum din dezbatere. S-a, și s-a mai, va trebui și să spunem că pe termen lung istoria va dovedi că și consumatorii sau investitorii vor fi cei care vor suporta costurile și nu bancherii Uh, bogați. Deci uh, nu așa cum s-a afirmat din motive ideologice și să ne gândim și că tranzacționarea de înaltă frecvență e văzută ca o problemă, dar aceasta ne furnizează lichiditate și poate că se poate reglementa acest domeniu și în alt mod decât această nouă posibilă taxă. Și în final, un lucru care mi se pare amuzant când citim ziarele, sau cel puțin ce se spunea în ziare pe perioada Crăciunului, eh, am putut vedea că există multe eh, moduri de, diferite de a cheltui veniturile provenite din această taxă. Eh, ANN sunt, de exemplu, e raportare pentru propriile resurse și va trebui să vadă dacă acești bani uh, pot fi parte a bugetului european, unele țări o vor cheltui ele însele, altele au promis banii pentru Africa, altele pentru uh, combaterea uh, schimbărilor climatice, deci iată, deja își propun să cheltuie de 3-4 ori mai mult de bani decât vor fi colectați. Deci să vedem cum ce se va întâmpla în realitate. Mulțumesc, acum Liam. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Da, poate că domnul Haglund a, exprima, a explicat această taxă în mod caricatural, pentru că unul din obiectivele taxei e să avem fonduri suficiente pentru a alimenta bugetul european. Asta se va discuta conform regulilor europene. Sigur, dacă e vorba de ajuta țările africane sau să dăm banii pentru fondurile structurale, se va vedea. Un alt, un alt obiectiv al acestei taxe e uh, să împiedice speculațiile din sistemul financiar. Aici, Europa ă, aplică aceste reglementări și SUA nu, din păcate. Și felicit ă, Comisia pentru că și-a respectat angajamentele în domeniu. Noi, socialiștii europeni, regretăm anumite inițiative izolate, într-adevăr, despre care s-a făcut vorbire astăzi, care ă, riscă să torpileze activitatea colectivă care este făcută în acest moment. Acum, în legătură cu, exact cu această activitate colectivă, Comisia a făcut bine că uh, s-a referit la locul de reședință a unor instituții ca uh, locul taxării, ca loc al taxării, dar aș vrea să insist rapid uh, pe natura tranzacțiilor care sunt vizate. Noi nu înțelegem de ce există două rate de taxare, una pentru acțiuni și obligațiuni și alta pentru produsele derivate. Și înțelegem încă și mai puțin de ce produsele derivate, care sunt, au un nivel înalt de speculație, sunt mult mai puțin impozitate decât acțiunile și obligațiunile. Asta, deci lichiditățile pentru a uh, finanța economia reală poate nu vor fi obținute. Aici am dorit clarificări și când e vorba de tranzacțiile pe rata ă, de schimb, aș dori să vă reamintesc că la origine taxa Tobin viza foarte precis să introducă măsuri pe piața de schimb pentru a preveni speculațiile pe această piață, deci ă, speculații care se fac contra monedelor anumite state ă, care nu ar avea o politică conformă cu interesele piețelor pe care se speculează iată, astăzi există motive greșite de a specula contra monede euro pe viitor și nu trebuie să ne privăm de un instrument cum este TTF pe piețele uh, ratei de schimb uh, pentru a uh, împiedica aceste atacuri asupra euro. Dar va, este o altă dezbatere pe care va trebui să o purtăm într-o zi. Mulțumesc! Epping. Mulțumesc și acum urmează Dirk Epping. FTT. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că uh, TTE va reduce competitivitatea economiei europene în general și a sectorului financiar, mai ales, deci ne tăiem singur craca de sub picioare. Uh, ce se va întâmpla? Nu va exista un consens la scară globală. Poate că nu va exista un consens nici măcar în Uniunea Europeană. Franța, iată, acționează de una singură, și uh, sper că francezii să facă încă și mai multe. Franța a introdus, uh, iată, săptămâna de lucru de 35 de ore în anii 90, care, lucru care a subminat competitivitatea Franței. Și când văd că domnul Sarkozy apare la televiziune și mai anunță o nouă taxă, iată, recent se vorbea și de TVA social, mă întreb de ce socialiștii francezi mai au nevoie de un candidat uh, la președinție, că deja l-au, în persoana domnului Sarkozy. Uh, și în încercarea de a preserva modelul social uh, francez, uh, mă întorc întotdeauna la uh, uh, situația că vrem și uh, să fim și cu uh, sufletul rai și cu banii în, bu- în buzunar. Dar uh, iată, trebuie schimbat acest model social pentru că introducerea F- TTF va transforma uh, eurozona într-o zonă a stagnării. Uh, eh, Mata. Mulțumesc și acum Marta Andreasen. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, mi se pare de datul incredibil că purtăm această dezbatere în legătură cu TTF în acest moment. Probabil că aceasta se va aplica în 2014, în cel mai bun caz. Dar în acest moment, chiar în acest moment, presa discută despre supraviețuirea monedei euro. Și mi se pare de datul incredibil ce facem noi aici. E vorba de o lipsă de conștientizare a celor ce se întâmplă în viața reală, în lumea de afară. Propunerea ca de obicei este una destul de vagă, așa face întotdeauna comisiei, comisia. Una din uh, principale îngrijorări ale, ale mele e modul în care acești bani suplimentari vor fi utilizați. Eu sunt membru a Comisiei pentru Bugete comisia aceasta uh, de-abia așteaptă să-și, uh, să găsească resurse proprii pentru viitoarele bugete. Comisia pentru Bugete și Comisia Europeană în trecut au dat dovadă de destulă ineficiență în gestionarea bugetului. Acum încercăm să găsim bani suplimentari pentru ca Comisia se poate folosi în mod ineficient. Nu știu, cine va controla, cine va conduce modul în care se gestionează acești bani, cine va controla impactul uh, pentru ca cheltuielile să nu fie suportate de consumatorul final. După cum s-a mai menționat aici, ă, această măsură va avea un impact negativ asupra economiei. Evaluarea de impact a Comisiei însăși ă, ă, menționează acest lucru, deci nu știu de ce mai continuăm pe această cale. Dar nu facem altceva decât să pierdem vremea. Mulțumesc. Mulțumesc. Jean-Paul Gozes. Ai cuvântul. Da, mă scuza domnule președinte. Uh, voi încerca să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, PPE, grupul meu, consideră că uh, ar, și-a exprimat clar poziția pe taxa pe tranzacțiile financiare, deci uh, lăsăm asta deoparte, pentru că noi am spus că nu e niciun motiv să schimbăm de rezoluțiile deja luate de Parlament, dar sunt necesare clarificări. S-a vorbit de domeniul de aplicare la nivel mondial, ar trebui cel puțin să fie aplicată uh, în Uniunea Europeană și cel puțin în zona euro. În al doilea rând, o altă clarificare, utilizarea acestor bani, acestui fond. Asta se vorbește de produsul acestor taxe și ni s-a reamintit de domnul Haglung Harglund că uh, aceste sume obținute nu vor putea folosi de trei ori, că deja se fac estimări nerealiste. S-a vorbit și de Franța astăzi. Bun, e vorba doar de o coincidență de calendar. Uh, s-au făcut declarații în acest uh, sfârșit de săptămână. Nu cred că uh, doamna Podimata s-a inspirat direct din ele, dar cred că să uh, uh, ne gândim la justele proporții a ceea ce se întâmplă în Franța. E vorba de o, o, o perioadă uh, dinainte alegerilor prezidențiale. Uh, și oponenții și jurnaliștii reacționează disproporționat. Când ascultăm ce spune de fapt domnul Sarkozy, putem constata că a spune că Franța acționează de una singură ă, nu este corect, pentru că nimic n-a funcționat. Acum Franța încearcă să facă ceva și s-a precizat acest lucru foarte clar în această uh, zi, la amiaz, cu ocazia întâlnirii domnului Sarkozy cu doamna Merkel. Mulțumesc. Acum domnul Ole Schmidt. I, I don't like to do... Mulțumesc, domnule președinte. Nu-mi place să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Însă, în această circunstanță, de fapt, nu sunt de acord. Sunt îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla. După cum știți, pot să accept ideea taxelor, chiar a unor taxe ridicate, dacă acestea sunt uh, corecte și adecvate. Însă nu cred uh, că comentariile domnului Ebbing chiar sunt uh, valoroase, pentru că chiar și țara dumneavoastră are nevoie de uh, taxe care să fie percepute într-o manieră adecvată și corectă, pentru că oamenii să aibă impresia că lucrurile se petrec așa cum trebuie. Știu că Comisia a spus întotdeauna că experiența sau experimentul suedez nu este de valoare în această circunstanță, însă eu cred că ar putea să fie. Evaluarea de impact încearcă să pornească de la acest uh, punct, însă sunt uh, precaut și cred că aici ar putea exista un anume risc ca Helsinki să fie de acord și Stockholmul nu. Mie acest lucru nu îmi place. Cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, asta ar putea însemna o fragmentare uh, încă și mai adâncă a euro și acest lucru nu este bun. Mai sunt și alte argumente pe care însă nu trebuie să le uh, repet, dar aș dori să vă întreb uh, pe dumneavoastră cei trei, Ani, pe Wolf și pe Sirpa și pe tine, Pascal, cât de puțin vor fi cei care să accepte acest uh, sistem. Franța 1, putem elimina acest subiect. Apoi 2, Franța, Germania, oare e destul? 15 sunt destui, 17 sunt destui. Italia iese din discuție, Grecia iese din discuție. Dar nu, aici nu glumim, pentru că până la urmă, într-adevăr, există o limită și trebuie să răspundem la această întrebare. Dacă vom avea o majoritate vastă în această comisie, e bine, eu cred că Trebuie să răspundem la această întrebare. Cred că și Carl Haglund ar spune că această întrebare chiar se pune în Europa. Ceva trebuie să se întâmple cu băncile și cu sectorul financiar, e adevărat. Însă, acum, noi trebuie, la rândul nostru, să ne îngrijorăm de acest uh, subiect. Însă cred că aceasta este o soluție proastă, este o idee proastă, pentru că va împiedica uh, funcționarea uh, pieței, va produce probleme cu pensii și așa mai departe. Prin urmare, haideți să venim cu o idee mai simplă și de aceea vă întreb cât de puține pot fi aceste state. Uh, I give you my answer right away. Vă ofer răspunsul imediat. Ole, eu cred că Uniunea celor 27 trebuie să acționeze aici și dacă nu se poate, atunci zona euro, cu o probabilitate mare ca ceilalți să se alăture în baza experienței înregistrate um, în zona euro. Altminteri, nici nu are rost. Uh, Marianne Thyssen. Marianne Tyson. Uh, voorzitter, ik zal het uh, heel kort houden. Ehm, ik ben blij... Mulțumesc. Domnule președinte, eu voi fi foarte succintă. Mă bucură faptul că avem atâtea persoane uh, înțelepte uh, precum dumneavoastră. Dumneavoastră ați recunoscut că v-ați schimbat opinia. E bine că puteți să recunoașteți asta și e bine că ați făcut-o avem taxa pentru tranzacții financiare propusă de comisie. Susțin această propunere, fiindcă ne oferă o marjă de manevră mai amplă în fața sectorului financiar, care, parțial, a contribuit la exacerbarea crizei. Sectorul financiar și-a asumat anumite riscuri pe care noi le-am descoperit abia în plină criză. Eu cred că cu TTF putem să uh, constrângem puțin uh, sistemul financiar și să impunem anumite condiții. Dacă avem o taxă pe tranzacțiile financiare, care mai apoi va fi transferată către cetățeni, care va fi internalizată pe piață, există un risc totuși. Pentru că, până la urmă, consumatorii sunt clienții uh, la bănci. Dar să nu uităm și care sunt avantajele sociale pe care le va aduce cu sine această taxă pentru tranzacțiile financiare. Până la urmă, e, indiferent de transfer, o bună măsură pentru consumatori. În calitate de belgiană, eu cred că această taxă trebuie să aducă un aport um, pozitiv. S-a intervenit uh, la nivelul statului pentru ca sectorul financiar să fie salvat. Eu cred că TTF nu trebuie să fie utilizată neapărat ca o sursă de venit. Acest lucru e secundar. Apar totuși câteva întrebări și de aceea e necesar să privim puțin lucrurile în detaliu. Pentru că vrem o TTF care să fie eficientă. Avem uh, tranzacțiile intragrup. Nu știu dacă aceste tranzacții trebuie să fie supuse unei taxi, taxe sau nu. Deci sunt în unele lucruri care trebuie în continuare analizate. De aceea avem, uh, spun și că avem uh, fondurile de pensii pe care trebuie să le salvăm, să le protejăm. Deci, prin prisma tuturor acestor lucruri, eu vreau să urez mult succes raportoare și să spun că sunt de acord cu propunerea comisiei. Sven Ghigol are cuvântul. Uh, Câteva comentarii acum cu privire la această discuție. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus uh, anterior. Însă, din câte știu eu, există trei uh, chestiuni care s-au tot menționat aici. Uh, prima este, oare o astfel de taxă ar fi un dezastru total, așa cum spuneau uh, unii și alții aici, dacă se implementează doar la nivel european sau doar la nivelul zonei euro sau doar la nivel național. Și uh, Aici uh, chestiunea este chiar uh, foarte ciudată, pentru că există tot felul de variante pentru acest text, acesta există deja și de aceea, Vicky, nu pot să înțeleg uh, tonul uh, tău. Eu înțeleg că tu ai o anumită datorie față de votanții din uh, Regatul Unit, însă haideți să vedem ce putem învăța, uh, ce putem învăța de pe urma experienței uh, regatul Unit. Haideți să nu fim uh, agresivi, nu putem să spunem că am slăbit cu totul ingineria financiară și așa mai departe. Haideți să fim calm totuși, să avem un ton moderat cu privire la acest subiect. Se pare că suedezii au o altă experiență. Ei au introdus o astfel de taxă într-o manieră care le-a distrus <clears throat> piața piața. Însă noi nu despre asta vorbim, ci despre o propunere a Comisiei. Comisia a propus uh, limitarea uh, eludării acestei uh, taxe și noi trebuie să lucrăm pe această propunere. Acesta este elementul cheie care trebuie introdus în discuție. Pe de altă parte, nu este sfârșitul lumii dacă state naționale introduc un fel de obligație ca și Regatul Unit. Nu înțeleg așadar de ce exactă dezbateri cu privire la remarcile lui Sarkozy. Acestea au fost imprecise, așa cum se întâmplă de obicei, însă nu există niciun motiv să transformăm totul într-o calamitate. Prin urmare, dacă spunem că dacă nu putem ajunge undeva la nivel uh, european, ne gândim uh, puțin ce putem uh, face la nivel național, atunci nu facem altceva decât să ne gândim la modul în care procedează deja anumite state, pentru că Franța revine la o taxă pe care a avut-o până în 2008. Până la urmă, dacă domnul Sarkozy își corectează greșeala, atunci uh, totul este uh, în regulă. Cred că este important să pornim de la strategia de limitare a eludării acestei uh, taxe și să ne gândim puțin dacă contractele care au fost încheiate de cei care trăiesc într-unul din statele care vor aplica această taxă, dacă nu cumva aceste contracte pot să rămână în vigoare dacă nu s-a plătit o astfel de contribuție. Acest lucru a fost uh, uh, sugerat de un profesor de drept uh, european, Leven Denis, pe care îl admir mult și a cărui idee o consider interesantă. Apoi, o altă idee la care ar trebui eventual să mai reflectăm este să existe un fel de taxă în cazul în care anumite afaceri uh, sunt uh, mutate. Și aici ar trebui să existe propuneri precise. Important este să ne gândim dacă un grup de state poate porni această inițiativă, dacă nu uh, doresc să pornească chiar toate în acest demers și apoi să vedem dacă ne, pe parcurs se pot adăuga și alte țări. Pentru că Până la urmă trebuie să uh, răspundem uh, nevoii de a uh, lupta cu sărăcia la nivel mondial și eventual să încercăm să facem ca alte state să se alăture acestui demers. Există un motiv pentru care uh, mulți sunt angajați existenței acestei uh, taxe. E important să se convingă mai multe state să participe și la nivelul uh, ONU ar trebui să uh, avem un uh, rol de conducere în acest demers. Să nu uităm deci de nivelul mondial pentru că aceste costuri trebuie suportate și această taxă este maniera cea mai elegantă prin care aceste costuri pot fi plătite. Danuta Hübner urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am în continuare anumite dubii. Aparțin categoriei care consideră că reforma impozitelor nu ar trebui să fie decisă mm, prin urma, un, în urma unui proces politic. E nevoie să reflectăm pe termen lung, să vedem care sunt consecințele, care este impactul pe termen lung asupra creșterii, asupra ocupării, pentru că sunt aspecte importante toate acestea. Sunt de acord că pe undeva e necesar să extindem impozitarea și către sectorul financiar, printr-o taxă pe tranzacțiile financiare. Dar dacă e să, ne, să luăm în serios această problemă, haideți să dezbatem mai în serios acest subiect ca Parlament European, să vedem și care ar fi o alternativă la TTF, mai ales în contextul UE sau în contextul zonei euro. Deci haideți să luăm mai în serios problema și să discutăm uh, serios despre eliminarea scutirilor de TVA în acest sector sau despre lărgirea bazei de TVA pentru acest sector, după cum a sugerat și femeiul, dacă bine îmi uh, amintesc, în urma uh, analizelor făcute. Așadar, să luăm în calcul câteva alternative a impozita sectorul financiar e un lucru care e de bun simț, mai ales uh, prin prisma pachetului financiar. Pentru că astăzi avem o impozitare a gospodăriilor și a întreprinderilor care generează locuri de muncă, dar acest efect uh, pozitiv se poate pierde, după cum ați spus, pe măsură ce costul impozitării va fi transferat consumatorilor sau întreprinzătorilor așa că eu cred că aici trebuie să fim mai rezonabili din punct de vedere economic. Foarte pe scurt vreau să vă spun și că există și o lipsă de logică în această propunere. Dacă noi credem că taxa pe tranzacție financiare va afecta cât se poate de negativ fluxurile speculative, reducându-le serios, atunci cu siguranță va afecta și impozitele care vin din aceste fluxuri speculative. Și nu știu dacă studiul de impact reflectă clar acest lucru. La urma urmei, nu putem să avem nicio garanție. Nu putem să avem garanția că TTF nu va duce la relocări. Nu avem cum să spunem clar că se va întâmpla sau nu se va întâmpla asta. Iar în ceea ce privește fluxurile speculative și modul în care vor fi afectate acestea, cred că nu avem niciun motiv să ne așteptăm ca fluxurile nespeculative să fie imune la TTF. Cum spunea și Wolf Klintz, Um, eu cred că acest aspect este foarte important și cred că ar trebui să dedicăm mai mult timp îmbunătățirii schemei de implementare, astfel încât să obținem un rezultat cât se poate de pozitiv și să scăpăm de toate elementele potențial negative. Eu cred că fără participarea globală uh, și acționând doar la nivel comunitar, comportă cu sine un anumit risc în ceea ce privește fenomenul uh, financiar pe termen lung. Avem nevoie pe termen lung de creștere și ocupare. Mulțumim, Danuta Hübner. Werner Langen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să menționez câte ceva despre justificările făcute pentru TTF și despre efectele TTF. Faptul că trebuie să implicăm sectorul financiar uh, e greșit, pentru că până la urmă, implicându-l, plătește tot consumatorul. Nu putem să reducem specula, asta ar însemna să interzicem uh, toate activitățile din sectorul bancar gri. Iar uh, comisia, de azi pe mâine, ar putea să vină cu o propunere în acest sens și, într-adevăr, am simțit rezultatele. În al treilea rând, nu va exista nicio relocare. Uh, și sunt pentru TTF doar pentru că mă gândesc, de exemplu, la ce se întâmplă cu impozitele pe sectorul uh, viticol de 5 euro pe 100 de litri vin. Și dacă e să vedem care sunt prețurile pentru vinul franțuzesc, vom vedea că nu există niciun fel de efect negativ. Statul francez controlează vinul prin această taxă. Această taxă există nu pentru a-i defavoriza pe comercianți, ci pentru a-i controla. Și tocmai de aceea consider că este necesar ca Uh, comerțul de frecvență ridicată să fie gestionat, să fie dirijat, eu cred că acest sector trebuie să se diminueze, pentru că, până la urmă, spre asta țintim noi așa. Dar noi ce facem? Noi reglementăm piața pentru a spori transparența prin diferite regulamente și pentru a controla acele produse financiare pentru care nu a trebuit să existe niciun fel de capital propriu până acum, și anume produsele derivate. Acest lucru va fi posibil însă doar dacă vom introduce acest instrument adițional. Zona euro ar fi suficientă dacă, ca, plan de, ca spațiu de acțiune pentru a oferi o, um, um un standard tuturor. Înțeleg foarte bine rezervele anumitor colegi eh, nu, și tocmai de aceea înțeleg foarte bine propunerea comisiei și nu înțeleg rezervele anumitor colegi. Udo Bulman are cuvântul. Wolf, eu încerc să mă încadrez într-un minut și spun eh, doar atât. Ole Schmidt, eu cred că poziția italienilor e una diferită față de cea pe care ai prezentat-o tu. Eu, din spusele lui Monti, am înțeles că e de acord cu o reglementare comunitară. În al doilea rând, Înțeleg foarte bine ce discutați voi când menționați problema suedeză, problema uh, finlandeză și despre cum uh, sugerați principiul științei ca soluție. În al treilea rând, nu e o întâmplare faptul că din ce în ce mai mulți șefi de state și de guvern, prin uh, presiunea datoriei proprii, datoriei publice și prin presiunea publicului, ajung să spună da. Iar dacă conservatorii vor uh, concura cine este primul care introduce această taxă, atunci haideți să le oferim posibilitatea să o facă la unison împotrivă cu uh, ceilalți parteneri europeni, împotrivă cu, împreună, mă scurați, cu ceilalți parteneri europeni, cu Parlamentul European, așa cum se cuvine pe plan comunitar. Mulțumesc și acum dau cuvântul lui Anne Jensen. Well, thank you, Chairman. Um, well, some have mentioned... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, co-raportor pe acest subiect în uh, uh, cealaltă comisie în care activez. Și pot să spun că, uh, ocupându-mă de resurse proprii, uh, acest subiect se califică și el acolo. Vom analiza deci cine în această comisie acest subiect, însă aș dori să adresez o întrebare comisie, pornind de la multele întrebări adresate până în acest moment. Ce se va întâmpla așadar da, dacă doar un număr de state vor dori să adopte această taxă pe tranzacții financiare? Pentru că îmi vine greu să înțeleg uh, cum această taxă poate fi considerată ca resurse proprie, doar dacă doar un anume număr de state uh, participă la acest demers. O problemă din spatele uh, resurselor proprii este uh, aceea că uh, nu există o uh, concepție uh, univocă cu privire la acest subiect din partea statelor membre. În ceea ce privește principiul reședinței, mă gândesc că cum va uh, funcționa acesta dacă nu toată lumea se implică și aș dori să primez răspuns la aceste două întrebări din partea Comisiei. Mulțumim, SEPA! Aș dori să răspund uh, colegului Ole, deși uh, credeam că spusem clar că această taxă ar trebui să fie pan-europeană. Dacă nu putem începe așa, atunci ar trebui să începem cu zona euro și, după cum știm, în conformitate cu uh, tratatele, toate statele, cu excepția unei ar trebui să fie parte din acest uh, demers. Prin urmare, nu văd vreo problemă aici. Înțelegea mea asupra democrației uh, uh, nu spune că putem fi ținuți uh, ostatici uh, de către un stat sau mai multe dacă ele se opun unui demers comun al Uniunii Europene. Un al doilea mm, uh, aspect vizează investitorii și investițiile pe termen lung, pentru că, de fapt, acest element ar putea fi un stimulent pentru aceștia. În ceea ce privește fondurile de pensie, și investitorii pe termen uh, lung, aceștia investesc uh, uh, mai puțin de pe, mai mult pe piețele primare. Prin urmare, nu facem altceva decât să lovim în piețele speculative, nu și în altele. Apoi, în ceea ce privește veniturile obținute, propunerea ar fi ca acestea să fie direcționate spre resursele uh, proprii, nu alocate unor scopuri speciale. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Rolf Dimar, reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule Clintz. Aș vrea să mulțumesc uh, numele Comisiei acestei comisii parlamentare pentru că a abordat acest subiect atât de repede. Mulțumesc doamnei Podimata pentru explicații. Eu cred că ne îndreptăm cu toții în direcția pozitivă. Au fost ilustrate câteva elemente în această dezbatere și aș dori să mă refer la ele. În primul rând, a fost manifestat uh, sprijin și apreciere față de propunerea Comisiei în ceea ce privește modul în care am definit principiul reședinței. Vă mulțumesc pentru asta avem principiul reședinței, fiindcă vrem să încadrăm cât mai mult și activitățile din terțele state care au urmări directe uh, față de sectorul financiar european. Unii membri au sugerat să completăm această abordare mergând mai departe către principiul țării emitente. Astfel, putem să luăm în calcul și instrumentele financiare care au fost emise în Uniunea Europeană, fie că acestea sunt uh, tranzacționate sau nu de instituții europene. Și aici discutăm uh, despre nevoia unei analize ample ca să vedem care este fezabilitatea și care sunt uh, avantajele unei asemenea abordări. Ce s-ar întâmpla dacă un subgrup de state membre ar aplica, singure, ar aplica singur taxa pe tranzacțiile financiare? Evident, noi uh, cu TTF dorim să implicăm uh, toate cele 27 de state membre și credem că putem să întreprindem un efort tocmai în această direcție pentru a se concretiza totul. Atâta timp cât Comisia își menține propunerea de a utiliza veniturile din TTF ca resurse proprii comunitare, evident acest lucru poate funcționa doar dacă TTF-ul există în toate cele 27 de state europene. Dacă mai apoi doar un singur grup de state membre va dori să introducă această taxă, atunci trebuie să vedem ce ne spune cadrul juridic, mai ales în ceea ce privește cooperarea sporită. Uh, un subgrup ar însemna o treime din statele membre, deci nouă. Nu ar trebui să pierdem din vedere și faptul că aproximativ 10 state membre deja um, au anumite forme de uh, taxe pe tranzacțiile financiare individuale. Deci acestea există deja de, și din această perspectivă va trebui să vedem ce va fi posibil sau nu la nivel comunitar. Până la urmă, juridic, pare să fie fezabil ca statele membre să acționeze și uh, cu alte scheme. Dată fiind lipsa de timp, nu voi intra în alte detalii în ceea ce privește studiul de impact efectuat de comisie, aș dori totuși să ofer un răspuns anumitor întrebări și să subliniez două trăsături fundamentale ale acestei chestiuni. Studiul de impact, prin definiție, se întreprinde pentru a putea fi luată mai apoi o decizie politică în cunoștință de cauză. Pentru ca noi să putem să facem o propunere și să însoțim uh, Uh, procesul politic care urmează, studiul de impact, nu înlocuiește procesul politic. Comisia a dorit să facă mai întâi această propunere în ciuda faptului că studiul de impact, la o primă privire, pare să indice că există dezavantaje economice. Dar, uh, tot aici, prin prisma dezavantajelor economice, subliniez faptul că, în al doilea rând, prin definiție, studiul de impact bazat pe simulări economice poate să țină cont doar de anumite părți ale realităților economice. Mari uh, părți ale uh, realităților economice nu pot fi luate în calcul, de exemplu, utilizarea venitului care va fi generat de TTF. După cum am văzut și în alte uh, discuții, în alte dezbateri, venitul din TTF poate contribui la creșterea economică în mod considerabil. Și în al treilea rând, Comisia a actualizat părți din uh, studiul de impact, am actualizat uh, anumite părți, mai ales în ceea ce privește simulările macroeconomice. Vom uh, publica pe viitor noi cifre care vor arăta pe mai departe că perspectiva pe termen lung este aceea că efectele economice ale TTF nu sunt negative. De fapt, efectele negative care vor fi resimțite vor fi de-a dreptul neglijabile. Au fost câteva uh, exemple în ceea ce privește um, incidentele ce pot apărea, au fost uh, menționate fondurile de pensii și protejarea acestora. Într-adevăr, nu putem nega, vor exista Uh, efecte asupra comportării actorilor de pe piața financiară, inclusiv fondurile de pensii. Se vor modifica strategiile de investiție, asta e realitatea, dar pentru pensionari rezultatul final nu va fi unul negativ, cel puțin nu în mod sistematic. În al doilea rând, obiectivul acestei propuneri este acela de a veni cu stimulente pentru strategii de investiție pe termen lung. Așadar, în, la ora actuală există actori care uh, se bazează doar pe comerțul cu frecvență ridicată. Aceștia uh, vor uh, avea de suferit, dar asta și vrem, pentru că vrem ca investițiile pe termen lung să fie bazate pe niște strategii bine puse la punct. Vrem să avem un sistem uh, mult mai sănătos pe piața internă. O să închei acum uh, menționând și de ce avem două taxe pentru derivate și apoi pentru uh, securități. Am definit uh, baza de impozitare, am definit două baze de impozitare, odată pentru derivate și apoi pentru um, securități. Vedeți că valorile diferă. Uh, una este mai mare decât cealaltă, tocmai pentru că vrem ca împăurarea uh, consumatorului să fie mai mică. Avem uh, diferite baze de impozitare, avem o bază de impozitare operațională și așa mai departe, în funcție de procedură. În ceea ce privește tranzacțiile cu valută la vedere. Avem articolul 63 din uh, Tratatul European în ceea ce privește uh, libera circulație a capitalului. Practic, nu putem să uh, impozităm aceste tranzacții. E vorba de tranzacție de schimb valutar cu decontare la vedere. În ceea ce privește utilizarea venitului din TTF, încadrarea veniturilor la resursele proprii, s-a menționat deja, aș dori să uh, Uh, subliniez ca răspuns la întrebările adresate, Comisia introduce um, o propunere bazată pe articolul 130 al Tratatului um, European pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru servicii financiare și nu numai. Așa că această propunere e de sine stătătoare și poate să prospere, chiar dacă propunerea pentru resursele proprii va fi analizată într-o manieră complet separată și într-un alt dosar și chiar dacă propunerea pentru resursele proprii va eșua. Vă stăm la dispoziție oricând pentru alte întrebări. Mulțumesc. Mulțumim Comisiei, spune președintele, și acum uh, dăm cuvântul pentru ultima dată raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori acum, pe final, să mulțumesc tuturor colegilor. Am avut o discuție excelentă, o discuție foarte productivă. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc mai ales raportorilor din umbră cu care am putut avea, iată, o primă dezbatere și îi mulțumesc pentru lorile de cuvânt. Bun, nu voi putea și nici nu doresc să răspund acum fiecare întrebări în parte, pentru că e vorba doar de o primă dezbatere și vom mai avea ocazia să ne ocupăm în detaliu de acestea, însă vreau totuși să mă opresc mulțumind desigur, și domnului Jean-Paul Gauzet și lui Pascal și uh, colegilor francezi pentru clarificările pe care le-au oferit în legătură cu cele întâmplate în Franța, pentru că asta a fost o uh, breaking news, ca să spun așa, o știre de ultimă oră foarte importantă și pentru discuția noastră și pentru diversele îngrijorări care există în legătură cu uh, eficiența acestei taxe. Dacă limităm Uh, numărul membrilor care o uh, vor aplica, e important să acționăm cât mai coordonat posibil ca această taxă să fie viabilă și pentru că această taxă să poată fi adoptată, bun, în mod ideal, în 27 de state membre, dar cel puțin în cel mai mare număr posibil. Deci, coordonarea e o problemă esențială. Și apoi, având în vedere observațiile și rezervele exprimate de mm, unii colegi, de exemplu cei din Marea Britanie, aș dori să spun că, indiferent de observațiile lui Sven, de exemplu, că oricum un anumit tip de taxă de acest gen e practicat în Regatul Unit. 9 state din 10 dispun de acest tip de taxă. Bun. Abordarea corectă mi se pare însă cea a Comisiei. Deci trebuie să existe o coordonare eficientă la nivel fiscal. Pentru că acest tip de coordonare, având în vedere de caracteristicile tehnice ale acestei taxe la nivel european, acest tip de coordonare, spuneam, nu este un dezavantaj, ci din contră, este chiar un element favorabil. Deci nu e vorba doar de concurența cu părți terțe. Noi trebuie să ne ocupăm și de concurența internă, de pe piața internă. Deci trebuie să facem tot ce ne stă în putință în uh, vederea adoptării unei astfel de taxe, deci și ca pe baza acestei taxe să acționăm și pe piața internă. Deci haideți să aplicăm această taxă și apoi, sigur, fiecare să joace rolul pe care l-are de jucat, inclusiv în, din punct de vedere al uh, concurenței interne. Și e clar că în acest mod îmbunătățim inclusiv concurența noastră și competitivitatea noastră a Uniunii Europene față de uh, țări terțe nu e vorba de o nouă taxă, ci e vorba de o coordonare. Noi cu toții știm că chestiunile de natură fiscală reprezintă într câtva un tabu. Atunci trebuie să schimbăm logica, trebuie să schimbăm mentalitățile în această privință. Se vorbește de guvernanță, se vorbește de acest acord fiscal la care s-a ajuns. Se vorbește de gestionarea veniturilor provenite din această taxă. Așadar, Vreau să spun că trebuie să ne ocupăm de această problemă, deci trebuie să ne gândim la propriile resurse deși mai ales aceasta e o propunere de natură fiscală, nu ține neapărat de propriile resurse. Și aș mai dori să spun uh, două cuvinte și uh, legate de cine anume suportă costurile. Uh, Mici investitori, consumatorii, ei sunt cei care vor suporta prețul, dar eu am spus încă de la început că această propunere a Comisiei, sigur, cu derogările, cu excepțiile prevăzute și cu niște definiții foarte precise în legătură cu cine anume trebuie să suporte cheltuielile, cine plătește impozitul, e vorba de actorii financiari, cred eu că nu ar trebui să stârnească îngrijorări. IMM-urile, mici investitori, gospodăriile nu sunt cele care ar trebui să susțină, să suporte costul final. Nu ele sunt cele care trebuie să plătească acest impozit. Deci eu până la urmă nu cred că există într-adevăr acest pericol al uh, supraîncărcării uh, sau a faptului că acești uh, consumatori minori trebuie să plătească până la urmă costul. Noi nu trebuie să utilizăm ca alibi IMM-urile sau micii uh, întreprinzători ca să ne opunem aplicării acestei taxe. E vorba doar de faptul că fiecare, până la urmă, trebuie să își joace rolul care îi revine. Sigur, cine dorește să protejeze propriile interese, și aici includ și britanicii, care, după cum spune Eurobarometrul, sunt în favoarea impunerii acestei taxe în marea lor majoritate. Ăsta este obiectivul principal, să protejăm interesele tuturor. Și datorită propunerii comisiei, tocmai asta suntem pe cale să facem, cred eu. Deci nu e vorba deloc de a uh, produce efecte negative la adresa concurenței. Mă opun acestui punct de vedere. Și, uh, iată, a intervenit și reprezentantul Comisiei. Vreau să mai spun că, sigur, există și uh, evaluarea de impact. E un studiu exhaustiv uh, care cuprinde inclusiv toate preocupările, toate rezervele exprimate, uh, toate efectele secundare sau negative care ar putea decurge din aplicarea acestui impozit. Dar asta nu face decât să dovedească uh, modul serios în care a fost întocmit acest studiu, că n-a spus nimeni niciodată că acest, acest impozit nu comportă niciun pericol nu, e important tocmai să știm foarte bine care sunt uh, eh, avantajele și dezavantajele și abia apoi să luăm o decizie, o decizie informată, în cunoștință de cauză și eh, sigur că trebuie făcută o evaluare și a avantajelor și a dezavantajelor astfel încât ca să maximizăm avantajele și să limităm pe cât posibil uh, pericolele sau pagubele. Eu cred că mm, cu contribuția dumneavoastră putem să atingem acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumim raportoarei, mulțumim tuturor colegilor participanți la dezbatere. Se vede clar, am depășit cu mult timpul alocat, pentru că până la urmă aproape toți cei prezenți a dorit să intervină și acest lucru arată că e un subiect prioritar pentru noi toți. Vreau să vă prezint și calendarul. Vom avea o audiere publică pe 6 februarie, pe 28 februarie vom avea o dezbatere privind proiectul de raport și până pe 7 martie, la ora prânzului, puteți să depuneți amendamente. Le vom analiza pe 26 martie, iar votul în Comisia Econ e prevăzut pentru 24 aprilie. La plenară ajungem uh, în 1 iunie. Mulțumesc tuturor celor care au participat eu uh, pot să părăsesc uh, acum prezidiul, fiindcă Edward Ciclun a sosit și poate să-mi preia locul. Mulțumesc! <laughs> Oh, Sorry. Sorry. No, ah, that's fine. So, as usual, you have here rapporteur shadows, and we will provide you with uh -huh. the uh-huh. catch the eye list. Fine. Um, we come to the fourth item on the agenda. Ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, propunere pentru baza fiscală consolidată comună a societăților. Raportorul este Marian Thyssen. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru amendamentele în număr mare pe care le-au uh, înaintat. Uh, nu a fost uh, o problemă să mă hotărăsc ce anume să fac în vacanța de Crăciun, pentru că acest pachet de amendamente, de 411 amendamente, m-a ținut ocupată. Doar această comisie a înaintat 411 amendamente, așadar mulțumesc tuturor celor care au analizat îndeaproape această propunere. Nu cred că va fi posibil ca noi să discutăm fiecare amendament în parte, prin urmare sugerez să facem totul pe grupuri și să luăm capitol după capitol. Evident, voi fi încântată să am discuții în bilateral uh, cu diversi raportori din uh, umbră pe marginea diferitelor amendamente. Împreună cu secretariatul va trebui să ne organizăm foarte bine pentru a acoperi toate aceste amendamente. În uh, programul nostru aceasta este singura dezbatere prevăzută pentru acest pachet de amendamente. Deja este o oră târzi, întârziată uh, acum și probabil va trebui să ne mai gândim puțin la toate aceste lucruri. Mai întâi, uh, ce voi vrea să fac este următorul lucru. Au fost prezentate câteva idei noi odată cu aceste amendamente, de exemplu, o cooperare uh, sporită Apoi, ideea că ar trebui să existe posibilitate opt-in pentru statele membre, nu doar pentru întreprinderi. Deci, după cum spuneam, uh, au apărut uh, câteva idei uh, noi în amendamente, mă voi ocupa mai întâi de acestea și apoi vom trece prin amendamente pornind de la fiecare capitol în parte. Prima idee a venit din partea doamnei Gular și anume introducerea unei idei de cooperare sporită, fie în formula tradițională, fie doar pentru zona euro. Doamna Gular a înaintat amendamente în legătură cu această idee și clar se transmite aici un mesaj clar care se dorește acestea fi un mesaj uh, politic pe care l-am putea integra. Însă, nu cred că putem uh, traduce acest uh, principiu și în legislație. Dacă dorim să inițiem o astfel de procedură de cooperare consolidată, atunci ar trebui să uh, propună Comisia o nouă inițiativă sau statele uh, membre. Parlamentul apoi uh, va trebui să aprobe această inițiativă, prin urmare această propunere va trebui să ne parvine din nou. Însă cred că mesajul este clar și anume dacă nu, dorim să, dacă nu putem organiza ceva în legătură cu 27 de state membre, atunci va trebui să o facem uh, cu un număr mai mic de state și trebuie să vedem cum din perspectivă legală putem face acest lucru. Această, uh, o altă idee, o a doua idee, a venit din partea domnului Srecic și a doamnei Mitas, uh, care au propus că ar trebui să existe uh, o clauză opt-in pentru această bază de impozitare și pentru statele uh, membre, nu doar pentru întreprinderi. Uh, Aceasta este o uh, structură juridică complet uh, nouă în Uniunea Europeană. Nu m-am mai întâlnit uh, cu așa ceva până acum și cred că aceste amendamente uh, doresc până la urmă tot o cooperare consolidată. Se dorește ca un grup de state membre să stimuleze un alt grup de state membre ca acestea să se alăture inițiativei inițiale. Mai există o idee nouă sugerată de domnul Lambert, care dorește ca o parte din venitul uh, de pe urma acestei uh, baze de impozitare să fie, privit uh, ca, să fie privită ca resurse proprii. Acest lucru decurge și din discuția anterioară pe care am avut-o cu privire la taxarea tranzacțiilor financiare și doamna Jensen spunea atunci ce facem dacă nu toate statele membre participă la acest demers. Cum pot fi considerate aceste resurse ca resurse proprii? Apoi mai avem o problemă și anume că aici nu vorbim de despre o anumită taxă, ci despre uh, taxe care deja există în uh, statele membre ale Uniunii și care trebuie armonizate. Deci e ceva cu totul diferit uh, față de taxarea uh, tranzacțiilor uh, financiare și folosirea acestor venituri pentru resursele proprii. Nu cred că statele membre vor fi inclinate să accepte o astfel de soluție și nu cred că ar trebui să ne ocupăm de o astfel de subiect în cadrul CCCTB, pentru că aceste chestiuni trebuie discutate într-o dezbatere separată pe resurse proprii, o discuție în desfășurare în Parlamentul European. Haideți acum să trecem uh, prin fiecare uh, capitol. Mai întâi, uh, um, ratele de impozitare minime. În propunerea comisiei uh, nu se include nimic uh, cu privire la cota de impozitare, ci doar cu privire la baza de impozitare. Uh, sunt colegi care doresc să extindă armonizarea la cote de impozitare. De exemplu, domnul Liam, domnul Lambert, domnul Clute, domnul Portaș, și deși au înaintat uh, propuneri uh, în această direcție. Însă alți colegi au uh, spus exact opusul, adică în niciun fel n-ar trebui să armonizăm cotele de impozitare. Prin urmare, pot să spun că reacția mea personală este că înainte să vorbim despre nivelul cotelor de impozitare care ar trebui impuse, mai întâi trebuie să analizăm legalitatea acestora și să vedem dacă o astfel de propunere, așa cum apare în amendamente, este adecvată. Gândindu-mă puțin la situația juridică, s-ar putea să avem o problemă cu temeiul juridic, pentru că vorbim uh, despre o taxă directă și Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. S-ar putea deduce totuși un temei uh, juridic de la articolele 113-115 ale tratatului, uh, însă libertatea statelor membre este circumscrisă prin restricțiile care apar în tratat. Să spunem că vom extinde armonizarea bazei la armonizarea cotei de impozitare, uh, ar ridica o problemă de competență și nu știu dacă avem competență în acest domeniu. Apoi, um, dacă acest uh, demers este adecvat sau nu, e bine, uh, ni se spune din perspectivă juridică că acest lucru poate fi făcut, însă uh, nu cred că este o măsură adecvată pentru acest moment. <coughs> Evident, ar fi minunat să avem un sistem de impozitare cu aceeași bază în Europa, um, cu um, Uh, rate bine delimitate, cote de impozitare minime uh, și maxime și așa mai departe. Însă dacă ne gândim la momentul actual, la problemele cu care ne confruntăm, la problemele cu deficitele bugetare, e bine, nu cred că acesta este momentul uh, potrivit să extindem ceea ce deja este o propunere foarte ambițioasă a Comisiei Europene. Ne-a trebuit să extindem totul la ideea de a armoniza cotele de impozitare. Prin urmare, eu mă opun acestei sugestii și propun respingerea acestor uh, amendamente. Am putea să tratăm totul uh, în considerente sau uh, în um, explicații la acest text de lege, însă nu cred că este realist să facem asta în acest moment. Cote de impozitare niciodată nu au făcut obiectul unor evaluări de impact și știu că toate, multe state membre au probleme cu propunerea ca atare. Prin urmare, nu cred că dacă am fi încă și mai ambițioși, am ajuta la uh, obținerea acestei baze comune. Însă, oricum, în, re, uh, în, în uh, procesul de revizuire vom putea reveni la acest subiect. Um, în ceea ce privește definițiile și principiile de uh, bază ale propunerii, ei bine, nu a existat amendamente, cu excepția unei propuneri din partea GUE, care spune că cu privire la uh, formula de repartizare, unde numărul angajaților este folosit ca valoare de referință, există un amendament care spune că definiția angajatului ar trebui uh, găsită la nivel uh, european. Aș uh, ura succes celor care au înaintat amendamentul acesta, însă eu cred că acest lucru ar fi foarte dificil de realizat. Evident, da. totul trebuie discutat atunci când discutăm formula atunci când Comisia a optat pentru folosirea anumitor elemente în formulă, elemente care sunt bine definite și uh, care uh, pot fi obținute ușor din, din uh, conturile companiilor, e bine, eu cred că dacă am venit noi și am mai introduce o definiție a angajatului, atunci am complicat situația. Mai bine am rămâne la propunerea Comisiei, nu ne-am atinge de acest subiect și să luăm definiția formulă sistemului așa cum a fost prezentată de comisie. Apoi a fost o întrebare și anume dacă sistemul ar trebui să se bazeze pe formula opt-in sau să fie obligatoriu. Ei bine, dacă statele membre ar putea decide ele însele să adopte această bază de impozitare sau dacă acest lucru ar trebui să le fie impus. Uh, sunt anumite amendamente care uh, susțin uh, sistemul obligatoriu. Doamna Gular, de exemplu, pentru că crede că așa s-ar spori cooperarea în cadrul zonei euro. Apoi, GUE și anumite anumiți raportori din umbră au înaintat și ei uh, uh, amendamente în acest sens. Domnul Lambert este de acord cu acest subiect, însă face o distinție <coughs> între companiile mari și IMM-uri, uh, adică companiile mari ar trebui să fie obligate să aplice CCCTB, iar companiile mici să aibă o opțiune la dispoziție, deci să beneficieze de posibilitatea opt-in. Eu aș spune ceea ce am spus atunci când venea vorba despre extinderea uh, propunerii la anumite uh, cote minime. Eu cred că principiul uh, subsidiarității este abuzat în discuțiile politice și eu nu doresc să mă adaug nimic la aceasta. Însă cred că uh, principiul uh, subsidiarității este relevant aici, a trebui invocat aici, pentru că uh, altfel s-ar schimba uh, obiectul acestei propuneri. Deci dacă am venit și am impune un sistem uh, obligatoriu. Asta însemna că milioane de firme mici, dar și câteva firme mari care nu operează la nivel transfrontalier, toate ar trebui să uh, facă față acestui nou uh, sistem Uh, și ar trebui să facă față unor costuri de a schimba sistemul, de a se adapta la nou sistem și nu cred că acesta este momentul potrivit să procedăm astfel. Cum spuneam și în introducerile mele de la întâlnirile anterioare, domnule președinte, acesta este un sistem experimental și de aceea cred că ar fi o idee bună să îl introducem uh, treptat să folosim uh, sistemul opt-in pentru a avea și o perioadă de testare. Să vedem așadar cum am putea rezolva această problemă? Unii uh, doresc sistemul, alții nu-l doresc uh, absolut deloc. Numai ar trebui să transmitem un semnal că pe termen lung acest sistem ar putea să devină obligatoriu ehm, și să includem aceste elemente în evaluările eh, de mai târziu. Comisia după aceea ar putea să facă noi eh, propuneri pornind de la acestea. Trebuie să vedem exact cum vor rezolva situația. În ceea ce privește durata perioadei de eh, opt-in, dacă acesta ar fi sistemul pe care l-am adoptat, ei bine, există propuneri că această perioadă ar trebui redusă de la 5 ani la 3 ani. Va trebui să vedem care este opinia majoritară în cadrul Comisiei. Personal, consider că o perioadă de timp mai lungă este mai bună, pentru că cred că cei care optează pentru acest sistem trebuie să aibă timp suficient la dispoziție pentru a se adapta la acesta. Cred că 5 ani reprezintă o, perioadă decentă de uh, timp, însă eu aș putea să-i susțin și pe cei care solicită 3 ani. Apoi, în ceea ce privește consolidarea, e bine, uh, un coleg nu dorește ca um, să avem CCCTB, ci doar CCTB, adică să scăpăm de termenul consolidat. Doar un singur coleg a făcut această propunere. Nu avem prea mult timp la dispoziție astăzi pentru a intra în detalii acestei opinii, însă cred că majoritatea Comisiei va susține uh, o um, uh, bază de impozitare consolidată însă vom analiza cu uh, siguranță articolele uh, afectate mai îndeaproape. Apoi, dacă ar fi să existe uh, consolidare, atunci care ar fi aspectele acoperite în ceea ce privește uh, uh, consolidarea uh, profiturilor și pierderilor. Comisia are aici uh, două criterii, mai mult de 50% din drepturile de uh, vot și uh, dreptul de proprietate sau mai mult de 75% din profituri. Există amendamente în acest sens înaintate de GUE. Alți colegi au acceptat criteriile uh, comisiei. Sunt uh, surprinsă de propunerile <clears throat> GUE de exemplu, de faptul că au sugerat mai puțin de 50% din uh, drepturile de vot, adică ar trebui să existe mai mult de o companie mamă pentru a exista consolidare nu doar în cadrul unui grup de companii, uh, ci și în uh, cadrul unei companii care, cazul unei companii care e considerată membră a unui grup. Comisia nu a optat clar pentru această alternativă și cred că Ar fi mai uh, bine uh, să subliniem clar că e nevoie de un sistem uh, proporționat de consolidare și să rămânem așadar la propunerea Comisiei. Apoi trebuie să ne gândim puțin la pierderi și uh, uh, profituri uh, în legătură cu consolidarea. Avem propuneri din partea mai multor grupuri. Unele spun că n-ar trebui să existe efect retroactiv pentru pierderi care s-au înregistrat înainte de intrarea în vigoare a acestei propuneri. Ei bine, va trebui să mai analizăm îndeaproape acest subiect împreună cu colegii care au înaintat amendamente cu privire la această problemă. Pentru că, din câte înțeleg eu, dacă există pierderi care care datează de dinainte de intrarea în vigoare a acestei uh, propuneri sau, mă rog, a directivei la care aceasta va duce, atunci uh, aceste pierderi uh, ar putea fi incluse, ar putea fi luate în considerare, însă doar pentru proporția statului membre pentru care uh, aceste pierderi au fost înregistrate. Cred că aceasta este o idee bună, un sistem proporțional uh, cu uh, opinia statelor membre. Însă trebuie să vedem ce e de făcut. Domnul Lambert, domnul Porta și domnul Liam au înaintat amendamente cu privire la acest subiect. Prin urmare, va trebui să mai discutăm cu ei. Există câțiva colegi, domnule președinte, care consideră că pierderile uh, nu uh, ar trebui să fie eligibile pentru mai mult de 5 ani. Ar trebui să știu care le sunt argumentele pentru această situație, pentru că eu chiar nu văd justificarea. Companiile care investesc uh, în cercetare și dezvoltare primesc anumite drepturi de exploatare, uh, de exemplu a brevetelor, pentru 10 sau 15 ani. Prin urmare, totul uh, contravine ideii de restricții atunci când vine vorba să fie eligibil pentru 5 ani. Dacă colegii au argumente să mă convingă de contrariu, eu aș fi gata să le ascult opiniile. Am existat și amendamente care spun că, în ceea ce privește tranzacțiile intergrup, ar trebui să existe o metodă uh, documentată pentru a permite tranzacțiilor intra-grup uh, să aibă loc. Deci ar trebui să existe o procedură documentată. Alții nu doresc o astfel de procedură pentru că lucrurile ar fi așa mai simple, mai puțin birocratice. Însă înțeleg că e important ca companiile să, existe, să aibă o metodă pe care să se poată uh, baza, nu să schimbe metodele. Și înțeleg aici propunerea Comisiei. În ceea ce privește opt-in și uh, opt-out, uh, există mai multe amendamente aici, însă vin din partea celor care nu-și doreau consolidare și atunci nu cred că trebuie să intrăm în detalii. Apoi, în ceea ce privește uh, uh consolidarea companiilor în urma fuziunilor, uh, n-are rost să intrăm în detalii astăzi. Există uh, discuții cu privire articolul 72 și articolul 73 în ceea ce privește sistemul uh, progres, uh, progresiv și uh, regula de schimb care presupune că există companii care vin din state unde taxa a fost plătită, însă ea este semnificativ mai mică decât cea uh, din Uniunea Europeană, dacă acestea ar putea fi luate în calcul sau nu. E bine, cred că cel mai bine ar fi să discut aceste chestiuni bilateral cu colegii. În ceea ce privește această ă, regulă, pragul actual este de 40% ă, din ă, cota de impozitare medie a statelor membre și asta înseamnă că dacă taxa străină este mai mică decât 40% din media cotei de impozitare europene, atunci ea nu va fi luată în considerare și se va impune o nouă taxă. Colegii au sugerat ca acest prag să fie crescut la 70% sau chiar la 100%. Ori asta înseamnă implicit că ei consideră că bazele regulile uh, de impozitare pentru întreprinderi ale statelor membre sunt uh, foarte mici și nu putem merge sub acestea. Însă mai putem detalia aici uh, și discuta cu cei care au înaintat amendamente și cu cei care nu au înaintat, dar se gândesc la aceste subiecte. În ceea ce privește consolidarea, există și o idee nouă sugerată de către un coleg și anume ideea de a exista un pachet compensatoriu pentru statele membre care probabil ar avea o pierdere uh, din venituri uh, de pe urma introducerii CCCTB. E bine, e clar că este o soluție ingenioasă, domnule președinte, însă chiar nu văd cum uh, uh, se gândește colegul că această propunere ar putea fi pusă în aplicare. Uh, cred că pur și simplu colegul a aruncat această idee negândindu-se la punerea ei în aplicare. Cred că nu este momentul să adoptăm astfel de propunere, pentru că ar fi foarte greu să identificăm pe cei care au avut de suferit sau pe cei care au avut de câștigat. O astfel de evaluare se bazează până la urmă pe anumite ipoteze care ar putea fi acceptate de anumite state, însă nu și de altele. Prin urmare, n-ar trebui să intrăm în asemenea detalii. Același lucru uh, l-am spus și uh, uh, anterior în legătură cu ceea ce spunea un coleg francez cu privire la taxa pe tranzacții financiare. Nu poți să ai toată prăjitura și să o mănânci singur. Ar trebui așadar să vedem care sunt consecințele și să ne asigurăm că sistemul poate fi uh, implementat uh, în toate statele membre. Apoi mai există problema uh, formulii, formulii, formulei de repartizare, dacă <clears throat> dorim să compensăm pentru profituri și pentru pierdere. Ar trebui să existe o bază comună pentru toate statele membre și în acest caz să existe o formulă fixă de repartizare. Trebuie să avem formula corectă pentru a face toate acestea. Propunerea Comisiei folosește trei factori operatori, uh, vânzările, uh, cifra de afaceri uh, și masa salarială. Iar masa salarială este împărțită în două numărul angajaților și costurile masei salariale. Sistemul a fost bine gândit în propunerea Comisiei și toate argumentele pe care le-am auzit au fost foarte convingătoare. Toate acestea sunt elemente care indică profiturile uh, care sunt uh, uh, înregistrate în conturile companiilor. Deci e greu să se manipuleze aceste date. Acest lucru este foarte important pentru noi pentru că până la urmă vorbim despre impozitare. Inițial uh, susțineam uh, păstrarea, comisiei, păstrarea propunerii comisiei în proporție de 100%, însă acum uh, sunt câteva amendamente care doresc reducerea ponderii factorului vânzărilor și oferirea de pondere suplimentare celorlalți factori. Ar trebui să discutăm cu colegii pentru a vedea exact la ce soluție putem ajunge, însă acești trei factori ar trebui păstrați pentru că um, există un echilibru bun între ei factorul vânzări, factorul cifră de afaceri, uh, ar putea avea un impact uh, oarecum negativ asupra statelor membre. Celălalt doi uh, factori ar putea să funcționeze pentru statele membre. Însă dacă vorbim doar despre o împărțire între statele membre mari și statele membre mici, dacă aceasta este problema, atunci nimic nu se poate face cu această problemă. Există anumită discriminare și Sincer, îi înțeleg uh, pe cei care au sugerat că ar trebui să existe o pondere mai uh, mică dată uh, factorului vânzări. Există, domnule președinte, și norme anti-abuz. Au fost amendamente înaintate și aici. Acestea se leagă de um, uh, ceea ce poate fi prescris, um, însă cred că trebuie să discut puțin cu colegii pentru că altfel intrăm în prea multe detalii în această discuție în acest moment. Însă vreau să spun colegilor că sunt înclinată să uh, fiu uh, pentru propunerea comisiei mai degrabă decât pentru amendamentele 81, 83 și 85. Există tot felul de întrebări uh, în ceea ce privește deductibilitatea. Articolele 9 și 16 au fost multe amendamente ale verzilor și ale GUE înaintate aici încă o dată înclin să susțin uh, propunerea inițială a Comisiei mai degrabă decât amendamentele. Există un amendament uh, care m-a șocat, un amendament GUE cu privire la deductibilitatea costurilor pentru cercetare și dezvoltare și de ce acestea ar trebui să fie restricționate. Ei bine, nu susțin această această opinie, pentru că acesta este singurul stimulent uh, care este conținut în această propunere pentru a încuraja companiile să uh, se ocupe de cercetare și dezvoltare. Acest lucru este absolut necesar în Europa dacă dorim să rămânem competitivi. Prin urmare, susțin uh, păstrarea deductibilității și a celorlalte elemente care apar în propunerea Comisiei cu privire la cercetare și dezvoltare. Apoi există un amendament al domnului Tremosa care pare foarte atrăgător la prima vedere. Uh, Uh, după care, uh, după care costul uh, bonusurilor și al altor plăți similare să nu mai fie deductibile. Cu toții avem probleme cu această cultură a bonusurilor, însă dacă dorim să schimbăm această cultură, n-ar trebui să o facem prin intermediul legislației care vizează baza comună de impozitare Uh, pentru întreprinderi, ci ar trebui să ne gândim exact la norme care vizează bonusurile, primele și așa mai departe. Deci nu aici. Domnul Liem, din partea socialiștilor, a înaintat un amendament uh, din partea grupului său în care spune că uh, accizele la alcool, uh, la produse energetice și așa mai departe ar trebui uh, abolite. Eu m-aș bucura, mai aș vrea să știu ce spun și ceilalți colegi. Domnul Cherish a propus spunea că trebuie să ne bazăm uh, pe uh, contabilitatea, legislația din contabilitatea națională și uh, internațională. Eu una n-aș face asta pentru că consider că legislația fiscală n-ar trebui să depindă de normele contabile. Normele contabile nu sunt aceleași în toate statele membre um, și nu se aplică întotdeauna aceleași standarde în ceea ce privește raportările contabile. Prin urmare, consider că ar fi mai bine să nu existe această legătură cu normele contabile care ne-ar uh, pune într-o situație de dependență. hebben sorry Încă câteva cuvinte, domnule președinte, mă scuzați că răpesc atât de mult din timp, dar uh, era unica ocazie să avem această dezbatere la uh, comisia noastră, deci trebuie să comentez și un alt pachet de amendamente uh, legat de probleme de natură administrativă și proceduri de control. A existat un amendament care solicită intervenția sau înființarea unei autorități centrale la nivel european, care nu doar să gestioneze baza de date, ci și să aibă competență legală pentru a interveni. Acum, nu știu eu dacă Ehm, se poate înființa așa ceva. Eu cred că comisia ar putea să se ocupe cu gestionarea ehm, bazei de date. Bine, sigur, putem examina propunerea cu raportorii care au depus amendamente. Eu cred că acesta este un amendament al lui Ole Schmidt. El a sugerat ehm, ideea, de asemenea, unui forum care deja există și în alte parte. Asta cred că e o idee bună pentru că dă ocazia statelor membre și Comisiei să poarte discuții care poate să ajute uh, eventual să ajute la rezolvarea unor probleme existente. Apoi mai este o problemă pe care voi dori să o discut, articolul 131, clauza de revizuire. Am avut cel puțin 10 amendamente depuse pe această temă. În documentul Comisiei se spune că ar trebui efectuată o evaluare după expirarea unui termen de 5 ani. Există un număr de colegi care doresc să modifice termenul la 3 ani. Bun, dacă dorește acest lucru toată lumea, atunci sunt de acord în calitate de raportoare, dar nu cred că ar fi prea înțelept, pentru că vorbim de probleme fiscale aici. Există un an pentru venituri, avem anul în care se face declarația fiscală, apoi eh, se plătește impozitul și apoi eh, au loc procedurile de audit. Deci după trei ani eu nu cred că vom dispune de destule informații, pentru că vorbim aici eh, de o nouă formă de impozitare, deci nu vom dispune de suficiente informații ca să constituie o bază corespunzătoare pentru o evaluare. Bun, deci Comisia ne poate Uh, furniza un raport după evaluare, dar nu cred că va fi foarte util în termeni de politici. Deci, aș dori ca și colegii să se mai gândească dacă n-ar fi cumva bine să păstrăm această propunere cu un termen de 5 ani, ceea ce va însemna că noi vom putea evalua inclusiv influența factorilor externi, dar nu vom putea face acest lucru dacă ne uh, bazăm doar pe un an de zile putem face o comparație, putem vedea, de exemplu, care sunt efectele creșterii economice și altor ale altor factori, deci avem nevoie de un termen de 5 ani. Apoi, în ce privește conținutul clauzei de revizuire, a dorit toată lumea să adauge câte ceva, poate și eu am o parte a vinei, pentru că am adăugat inclusiv eu vreo patru elemente la lista uh, lucrurilor care trebuie uh, rezolvate în revizuire și evaluare. Acum, dacă vă ține cont de părerea tuturor, atunci Până la urmă vom avea 10, 13 domenii diferite care trebuie acoperite și nu cred că uh, astfel făcând vom acționa eficient. Deci aș ruga colegii să încerce să conlucrăm și să ajungem la un compromis. Și în final, domnule președinte, mai avem și problema actelor delegate. Uh, numeroși colegi sugerează ca articolele care se ocupă cu actele delegate să pună Parlamentul European pe picior de egalitate cu Consiliul. Bun, a, aceasta e o măsură care arată bine și în principiu aș fi în favoare. ei, dar avem și problema acordurilor instituționale. Deci poate împreună cu secretariatul vom putea vedea dacă amendamentul este pe linie, da, deși cred că nu, caz în care nu vom putea adopta aceste amendamente. Deci, domnule președinte, acestea au fost punctele cele mai importante. Îmi pare rău că am rapid atât din timpul de lucru al Comisiei. Am fost poate prea tehnică, dar e vorba de un subiect tehnic și dacă vrem să-l dezbatem, toată lumea trebuie să cunoască uh, detaliile tehnice. Mulțumesc și acum aștept și opiniile colegilor. Thank you for that, uh... Ne mulțumesc, spune președintele. A fost, iată, o evaluare uh, exhaustivă a tuturor amendamentelor. Bun, problema e că nu prea mai avem timp la dispoziție, așa că aș ruga pe cei care s-au scris la cuvânt să fie foarte succinți și la obiect. În primul rând, uh, raportorii din umbră, de la socialiști, vă rog, la Havnen. Mulțumesc că uh, Sigur, raporta din umbră a grupului nostru a trebuit să plece la Paris, dar vorbesc în numele ei. Mulțumesc uh, raportarea doamna Thyssen pentru comentariile sale. Aș dori și eu să vă împărtășesc remarcile mele în legătură cu amendamentele depuse. În primul rând, mă voi referi la caracterul facultativ sau obligatoriu al CCCTB. Am avut deja ocazia să-mi expun punctul de vedere pe această chestiune la ultimul nostru uh, schimb de opinii, dar aș dori să insist din nou pentru că toți colegii trebuie să înțeleagă foarte bine riscul uh, pe care îl comportă punerea la punct a unui sistem opțional, facultativ, pentru că un astfel de sistem ar afecta grav uh, veniturile fiscale ale statelor membre sau oricum ale unora dintre ele, pentru că este evident că doar întreprinderile cărora nou regim le va permite să plătească mai puține uh, impozite uh, vor subscrie la acesta. Uh, eu personal refuz să fac pe ucenicii vrăjitori, cum face Comisia Europeană, care recunoaște în expunerea motivelor că nu știe care este impactul pe care l-ar avea un sistem opțional asupra finanțelor publice ale statelor membre. În momentul în care Uniunea Europeană se zbate să iasă din criza economică, cea mai gravă din istoria sa, și în momentul în care se exercită o presiune enormă asupra statelor membre ca ele să-și reducă drastic deficitele, a uh, instaura o, un sistem facultativ ar fi irresponsabil, atât din punct de vedere economic cât și politic. Regret așadar că un anumit număr de colegi, mai ales de la PP și de la ALDE, și știu că, bun, știu că ei nu se opun unui sistem obligatoriu, dar ei se mulțumesc să amâne chestiunea, discutarea chestiunii uh, și caracterului uh, facultativ sau uh, obligatoriu până la urmă, viitoarea evaluare. Doar doamna Gular se pronunță clar în favoarea unui regim obligatoriu, dar până la urmă în cadrul unei cooperări consolidate doar. E evident că a obține unanimitatea la Consiliu pe acest text va fi un lucru foarte complicat, mai ales când e vorba de un sistem obligatoriu. Mai multe state membre și-au exprimat deja rezervele în acest sens, dar în calitate de Parlament European și în cadrul unei proceduri de consultare, noi trebuie să dăm dovadă de ambiție și să nu ne pronunțăm încă de pe acum Uh, referitor la ce se va întâmpla la Consiliu. Cât privește propunerea doamnei Joviesca de la PP, prima întregul capitol legat de consolidarea CCCTB, ca să nu păstrăm decât armonizarea, e o propunere radicală, dar cred că este de preferat față de o consolidare care să fie lăsată la bunul plac al companiilor, lucru prejudiciabil pentru finanțele publice ale statelor membre, cu condiția ca această armonizare să fie obligatorie ceea ce doamna Georgievska nu solicită. În ce privește uh, repartizarea beneficiilor consolidate, doamna Isaia de la PPE propune suprimarea factorului legat de cifra de afaceri și uh, doamna de la uh, SND, o, un membru de la SND își uh, uh, ponderează uh, măsura, uh, mă rog, poziția, dar nu știu care ar fi măsura ideală pentru a preveni evaziunea fiscală și a încuraja crearea de locuri de muncă. Trebuie să discutăm împreună, dar oricare ar fi formula finală, va trebui în orice caz să prevedem că aceasta să fie revizuită și la nevoie modificată cu ocazia reexaminării directivei. Precizez de altfel că sunt de acord cu colegii care solicită că această reexaminare să aibă loc după 3 ani și nu după 5 ani. Și, în fine, ultimul punct al e-mailului primit problema uh, ratei de impozitare pentru companii, pentru că uh, CCCTB-ul nu va constitui un progres veritabil decât dacă va exista un nivel minim de impozitare în UE prin care să se evite distorsiunile în modul în care capitalul și beneficiile sunt alocate între diversele state membre. Eu am văzut că Verzi și GUE au depus amendamente în favoarea uh, stabilirii unui plafon. Domnul Lambert propune de asemenea mm, înființarea unui impozit pentru, uh, uh, pentru companiile europene cu o cotă de 5%. Eu personal nu doresc un prag minim, ci am propus un mecanism de impozit pentru uh, companiile din Uniunea Europeană cu o scădere a ratei efective. Eu sper că doamna Tyson va studia cu atenție propunerile mele, cât și cele ale colegilor mei, și că vom avea ocazia să le discutăm în mod serios la o reuniune viitoare a raportorilor din umbră. Deci, spuneam, asta e poziția colegei mele. Mulțumesc în numele grupului socialist. Thank you. Um... Mulțumesc. Silvia acum. Mulțumesc. Și, Eduard, și mulțumesc tuturor uh, foarte pe scurt, uh, pentru că Mariana a prezentat lucrurile în detaliu, a făcut o, o treabă foarte serioasă, e un număr mare de amendamente și, bun, poate nu trebuie să intrăm acum în detaliu, dar amendamentele pe care le-am propus uh, eu, în primul rând, cred că reflectă faptul că noi, noi trebuie să discutăm între noi și ca fie, trebuie ca fiecare să-și uh, asume responsabilitățile, să vedem exact cine ce vrea sau nu vrea să facă, pentru că eu cred că e o miză care ține de piața internă. Ideea de a dispune de legislații diferite în Uniunea Europeană nu mă satisface deloc. Eu aș zice că ar trebui ca mm, cu toții împreună să facem uh, progrese într-un domeniu în care mai ales marile companii care au activități comerciale în mai multe state membre ar beneficia de un sistem simplificat și Uniunea Europeană ar fi percepută pe plan extern ca o entitate unică. Dar dacă nu reușim, cred că nu trebuie să ne descurajăm și trebuie să căutăm să vedem care sunt problemele care trebuie rezolvate. Eu sunt deschisă pentru orice formulă cu condiția ca pe de o parte uh, sistemul să rămâne relativ uh, exhaustiv și să reducem costurile. Dar în momentul în care se introduc praguri diferite și diferențe, până la urmă nimeni nu va mai înțelege nimic, cred eu. Și Europa uh, are foarte mult de suferit în acest moment pentru că lucrurile sunt prea complexe. Vă atrag atenția că în acordul internațional care este negociat acum se face referire la Pactul Euro Plus, eu m-am uitat pe acest pact în acest uh, weekend. Există acolo ideea de a încuraja o abordare mai coerentă în domeniul fiscal, deci trebuie ca statele membre și ele, sigur cu diferitele instrumente uh, la care consimt, să nu aibă poziții în mod sistematic diferite și să aibă o atitudine opacă. Uh, din nou mulțumesc Comisiei pentru că a, uh, pus, a, pentru a demara lucrurile. Mulțumesc uh, Mariane pentru munca depusă și sper că vom putea ajunge la un compromis între noi. Bine, nu cred că e un subiect care trebuie tratat în mod ideologic. Dar eu cred că e totuși bine că în acest moment există toate aceste activități în legătură cu fiscalitatea, care mult timp a rămas un domeniu tabu și cred că avem într-adevăr o datorie față de cetățenii noștri să ducem la bun sfârșit acest dosar. Cred că nu mai putem spune doar că da, bine, e foarte greu și nu reușim să ajungem la un compromis. Haideți să găsim acest compromis, să facem cu toții eforturi și uh, să aibă și concetățenii noștri ceva de câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi! Domnul Straice, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt conștient că ne prețează timpul, de aceea voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Uh, Mulțumesc uh, doamnei Tyson pentru explicațiile comprehensive în ceea ce privește această propunere. Permiteți-mi să subliniez doar două aspecte uh, care pentru mine reprezintă unul o linie roșie, celălalt doar o opinie uh, pe care a solicitat-o doamna Tyson. Dacă să avem o bază de impozitare opțională sau obligatorie. Sunt încântat să ascult că doamna Tyson ia foarte în serios propunerea noastră în ceea ce privește CCCTB-ul și modul în care ar trebui formulat acesta, și anume să fie opțional. Pentru mine în calitate de raportor din umbră de la RCR, aceasta este o linie roșie. În al doilea rând, am promis să explic în ce măsură, uh, cât ar trebui să fie perioada de evaluare, mă scuzați. Din considerente practice și logice, consider că o perioadă de 5 ani e mai mult decât suficientă. Mulțumesc! Filip, acum ai tu cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc lui Marian pentru abordarea extrem de eficientă a acestui subiect. Doream să menționez cele mai importante puncte și anume uh, avem uh, o bază comună de impozitare eficientă doar atunci când e valabilă pentru cele 27 de state membre. Să nu renunțăm așadar la acest proiect, pentru că dacă ne uităm la cheltuielile europene, pe locul 3 se află programul Horizon 2020, Horizon 2020, care, de care beneficiază în mare parte întreprinderile. Așa că există o oarecare logică aici. Că avem o linie roșie sau nu, e uh, un lucru mai puțin esențial aici. Ideea este că ar trebui să avem un regim pentru toate cele 27 de state membre. Discutând despre taxele minime de impozitare, aici TVA-ul e o cu totul și cu totul altă poveste, dar ar trebui să vedem ce putem face. Puneați sub semnul întrebării oportunitatea. Avem uh, o oportunitate politică de a impune baze impozitare minime și asta tocmai pentru că statele membre sunt la ananghie fiscală și ar trebui să facem tot posibilul să garantăm că ceea ce poate fi plătit e plătit și asta într-o manieră eficientă. Astfel vom reuși să contracarăm uh, competitivitatea neloială între statele membre. Eu cred că avem motiv suficient să acționăm rapid și să nu întârziem. Obligatoriu sau nu? Eu încă nu văd de ce am avea un sistem opțional. Oare vrem un al 28-lea regim care să fie um, votat doar dacă e în beneficiul unora? Eu nu cred că asta vine în spiritul um, unei baze cons- comune consolidate. Avem nevoie de un sistem obligatoriu și sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră aici. Imaginați-vă că obligăm pe toată lumea să facă asta, mai ales micile structuri, IMM-urile. Peste câțiva ani, să zicem că ne gândim să modificăm totul. Costul de tranziție va fi unul enorm și tocmai de aceea am spus-o și o spun, fără a intra foarte mult în detalii, haideți să încigatoriu doar pentru mari actori, după care să um, trecem mai departe. Și putem să facem acest lucru într-o manieră neechivocă. Să impunem CCCTB-ul marilor actori transfrontalieri. Și aici sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră când, când sugerați că avem suficient timp să analizăm cum funcționează lucrurile înainte să facem o evaluare. Deci, dacă acest regim va fi obligatoriu pentru unii actori, atunci pot să trăiesc cu o clauză mai lungă de um, evaluare, o perioadă de 5 ani până la evaluare. Dar dacă spuneți că facem totul opțional, cu o lungă perioadă de revizuire, eu nu prea cred că astfel uh, analizăm subiectul așa cum trebuie. În ceea ce privește uh, formula fixă de repartizare, eu cred că uh, Vânzările ca factor nu sunt uh, relevante. Sigur, vânzările sunt un factor, dar nu singurul. De aceea cred că propunerea comisiei e una de bun simț. Așa că trebuie să fiți îndrăzneți. Avem uh, așadar uh, rugămintea să avem ccctv ul obligatoriu măcar pentru o parte din actori oricum, noi nu vedem sensul de a, niciun sens în a avea un sistem care nu obligă pe nimeni la nimic. Eu cred că până la urmă acest sistem ar fi unul la care foarte puțini ar apela. Avem uh, zeci de milioane de euro bani cheltuiți de marile corporații pentru a jongla între diferitele sisteme fiscale acești bani pot fi utilizați uh, în perioada de tranziție către noul sistem și cred că costurile până la urmă vor fi mai mici pentru marile corporații, pentru optimizarea fiscală. Dar cu, și mai apoi, cu venitul fiscal, lucrurile arăta puțin diferit. Președintele, mulțumesc! Mai alocăm vreo 10 minute acestui subiect, rugându-i pe vorbitori să fie foarte subcinți. Dirk Epping este primul vorbitor. Da, domnule președinte, voi fi și eu succint. Propunerea aceasta conține multe idei atrăgătoare. În ceea ce privește mecanismul de repartizare, raportoarea a spus că a devenit expertă în acest subiect. Trebuie să vedem cum anume utilizăm principiul repartizării astfel încât să existe un uh, sistem de transfer fiscal, pentru că avem țări mici cu o economie de piață bazată pe prestarea de servicii care își uh, va vedea veniturile reduse. Avem trei criterii, cifra de afaceri, într-adevăr. Dar, după cum a spus-o și vecinul meu, acest factor e unul extrem, extrem de important. Pe doamna Gula nu prea interesează acest aspect, pentru că a spus că idealul este să facem tot posibilul um, să utilizăm banii um, într-o manieră cât mai eficace. Dar pentru țări mici, pentru zone mici, precum Flandra, unde există foarte multe asociații familiale, lucrurile sunt foarte diferite față de Olanda, spre exemplu, unde întreprinderile sunt de mari dimensiuni. Deci vor exista discrepanțe și trebuie să știm exact care sunt urmările acțiunilor noastre. Cu toții tindem către un ideal european, dar nu trebuie să ne tragem singur un glonț în picior. Eu cred că nu e bine să existe un sistem fiscal de transfer care să fie un, nedrept față de cetățeni. Doresc să o întreb și ceva și pe doamna raportor. Um, ați menționat um, cartonașele roșii ale parlamentelor naționale. Ce părere aveți? Eu cred că ar fi mai bine ca acest sistem să rămână totuși facultativ și nu obligatoriu. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ne cam împușcăm în picior astăzi. Ne tot împușcăm. Asta vrea domnul Epping. E un subiect extrem, extrem de sensibil. Eu cred că raportorul are o abordare echilibrată, dar sunt de acord cu doamna Gular, care a spus că trebuie să tindem către un ideal european. Înțeleg că unii colegi vor să fie foarte, foarte uh, îndrăzneți. Înțeleg că unii își doresc să poată zbura, dar eu sunt raportor uh, pentru avizul IMCO ce va fi trimis acestei comisii. Și trebuie să țin cont și de alte aspecte. Deci sprijin opt-in-ul, clauza de opt-in. Eu cred că în aceste circunstanțe e importantă. Și apoi trebuie să discutăm și despre proporția um, CCCTB-ului și repartizare. colegul meu să are un amendament în ceea ce vește repartizarea. Dacă abolim vânzările, atunci rezultatul va fi unul cu totul diferit. Și aș dori să atrag atenția asupra faptului că problema aceasta este foarte sensibilă, fiindcă rezultatul pentru statele membre, pentru și de finanțe, e unul foarte important și trebuie să începem să explicăm de ce vrem acest sistem. Oare e un sistem echitabil față de micile state, fiindcă știm prea bine, există studii de impact care ne spun că se vor simți penalizate dacă va fi implementată propunerea Comisiei. Cam acestea sunt scurtele mele observații. Elisa, doreai și tu să intervii uh, de data aceasta în nume propriu. Da, domnule președinte, doresc să intervin, într-adevăr, pentru a spune următoarele. Au spus-o și alți colegi. Ne aflăm într-un moment extrem de dificil și înțeleg prea bine ce spune Marianne Tyson, că trebuie să vizăm prioritate, uh, trebuie să avem de prioritate armonizarea bazei de impozitare. Ei bine, trebuie să armonizăm uh, într-adevăr uh, baza de impozitare, dar având un sistem de impozitare clar și transparent la nivel comunitar, un sistem pe bază de voluntariat. Și atunci, mă întreb următorul lucru. Oare noi știm ce efecte vor avea aceste măsuri pentru veniturile din impozitare? Pot să vă spun din capul locului faptul că uh, din uh, cele 20 cele mai, princip- cele mai importante um, uh, întreprinderi, uh, um, 19 și-au mutat sediul. Și asta pentru că se întâmplă ceea ce se întâmplă cu sistemul nostru fiscal. Deci, nu putem să luăm decizii cu una, cu două, fără niciun fel de studiu de impact. Trebuie să vedem ce modificări vor exista în ceea ce privește echilibrul bugetar față de uh, alte state membre. Pentru că până acum subiectul acesta s-a dovedit extrem de critic. Eu, sigur, sunt pentru armonizarea bazei de impozitare, dar asta doar într-un sistem voluntar un, și acolo unde nu există armonizare fiscală, eu am mari dubii despre potențialele urmări. Ar fi important pentru mine ca Comisia Europeană să vină cu un studiu pentru a ne lua deciziile politice în deplină cunoștință de cauză. Deocamdată nu se poate face asta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte. Doresc și eu să Intervin în numele lui Thomas Hendel, spune domnul Clute, care nu este astăzi în sală. Mulțumesc lui Mariane pentru observațiile foarte pertinente care au fost făcute. În ceea ce privește amendamentele, am fost numiți de câteva ori. Referitor la armonizare și la impozitarea minimă, pentru noi, după cum s-a spus, e important să contracarăm evaziunea fiscală sau dumpingul fiscal pe piața internă europeană. Vedem că e extrem de dificil ceea ce se întâmplă la ora actuală și sunt de acord cu colegii care au spus-o, dar ar trebui totuși să abordăm acest subiect, să vedem ce rezultate obținem. Și pentru asta vom milita cu toții. Armonizarea trebuie să fie obligatorie. Noi nu vrem un al 28-lea sistem, nu ni se pare că e contraproductiv, dar, dată fiind propunerea comisiei, vrem ca totul să fie formulat astfel încât să poată fi implementat mai apoi. Pentru noi ar fi important un sistem obligatoriu, așadar. Asta e prioritar. Tot ceea ce merge în această direcție, noi vom sprijini. Nu în ultimul rând, Maria ne-a spus că la capitolul definiții avem niște chestiuni foarte importante de discutat. De exemplu, să vedem cine sunt lucrătorii. Nu e ușor să tratăm această problemă. La ora actuală, Există cam 20 de definiții diferite um, care ne spun cine e lucrător și cine nu e lucrător. Sunt, avem independenți, avem uh, persoane care sunt definite ca fiind uh, lucrători sau nu în funcție de venit, în funcție de autonomie și așa mai departe. Nu cred că e iluzoriu să furnizăm o definiție comună, pentru că la Eurostat există se știe cine e lucrător pe plan european și cine nu. Amendamentul nostru vizează tocmai soluționarea acestei probleme. Vrem să uh, preluăm, de fapt, definiția Eurostat. Sau cel puțin să discutăm despre asta. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Fine. Um, uh... Mulțumesc. Um, domnul Nid, reprezentantul Comisiei, este alături de noi. Vă rog să fiți succint. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Cred că doamna raportoare a prezentat foarte bine toate pozițiile într-un mod foarte util. Din punctul nostru de vedere, suntem de acord că există mai multe domenii, chiar cele principale, unde s-au sugerat anumite amendamente dar poate divergente. Deci se, se identifică, de exemplu, un prag uh, minim de impozitare, se întreabă dacă trebuie să fie consolidat sau nu, sau obligatoriu sau uh, să fie facultativ. Acestea sunt domenii principale, de principiu. Din propunerea noastră și uh, explicațiile, am spus că nu trebuie să avem un nivel minim. Raportarea a menționat că există dificultăți și cu uh, temeiul juridic și asta e o problemă, într-adevăr. Uh, Apoi, caracterul opțional sau obligatoriu. Cunoașteți argumentele comisiei. Sigur, e interesant uh, uh, să vedem că în unele sugestiile făcute, unii dintre noastre spun că ar putea fi obligatoriu doar pentru un grup uh, pentru eventual companiile de mari dimensiuni, pentru cele mai mari companii. Bun, Comisia a examinat diversele moduri de a restricționa elementul obligatoriu noi n-am vrut uh, ca această măsură să fie obligatorie pentru toți, că unele companii pur și simplu nu au activitate transfrontaliere, dar am considerat că um, există încă uh, probleme cu caracterul obligatoriu pentru un grup de companii, pentru că se introduce un element de complexitate suplimentară, diferențe între cele care trebuie sau nu să aplice, bun, vor fi companii care vor trece de la o categorie la alta, dacă spunem că pentru marile companii e obligatoriu, poate creăm un contrastimulent, uh, atunci companiile mici nu vor mai dori să se dezvolte, deci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Noi, Comisia, credeam, credem în continuare că un sistem opțional ar fi cel mai potrivit și asta se vede probabil și din luările de cuvânt de aici în legătură cu subsidiaritatea. S-a propus într-adevăr un, uh, un sistem uh, obligatoriu, dar aici poate că va intra mult mai mult în joc sistemul uh, subsidiarității. Apoi s-a menționat de către raportare fa- uh, cooperarea consolidată dacă nu cumva trebuie să facem o propunere pentru un număr mai mic de țări să aibă o cooperare consolidată. A sugerat și aici că, uh, precum raportoarea, spun că e o problemă de natură juridică aici. Noi putem să găsim uh, un temei în tratat, dar asta ar fi ultima resursă, deci să găsim în tratat un temei juridic pentru o cooperare consolidată. Noi nu vom face o propunere pentru un grup de state membre. Statele membre au uh, întrebat Comisia dacă nu cumva dorește să facă o astfel de propunere. Și sigur, Parlamentul are dreptul să aprobe sau să uh, dezaprobe o astfel de alegere. Apoi există un număr de uh, amendamente tehnice, detaliate. N-am timp acum să le analizez. Aș spune că dacă raportoarea dorește să ni se adreseze nouă serviciilor comisiei în legătură cu servi- uh, probleme de detaliu, noi vă stăm la dispoziție și vom încerca să vă explicăm de ce și de ce nu dorim să facem anumite lucruri. În uh, spune, din punctul nostru de vedere al Comisiei, că uh, salutăm faptul că vedem că problema asta a stârnit un interes uh, deosebit și sperăm că veți putea ajunge la un consens în legătură cu cele ce doriți să figureze în raport, în legătură cu amendamentele și noi, cei de la Comisie, sigur că le vom, anal- vom analiza poziția noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Try to be brief, please. Eh, eh, Doamna eh, Tyson, încercați, vă rog, să fiți succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și reprezentantului uh, comisiei. Mi-au fost adresate trei comentarii și vă răspunde exact la acestea. Domnul Epping mă întreba cum fac față eurocardilor care au fost puse în discuție Uh, de către Parlamentul Național. Erau 13 uh, cartonașe galbene care au fost puse în uh, discuție de adunări parlamentare din 9 state membre, prea puține pentru a invoca principiul subsidiarității și pentru a ruga Comisia să revizuiască aceste propuneri. Și cred că Comisia continuă cu aceste propuneri în mod justificabil. Dacă ne gândim puțin la aspectul subsidiarității din această chestiune și voi vorbi personal cu domnul Epic în legătură cu acest subiect, dacă analizăm puțin competențele, e bine și eu sunt avocat și am analizat aceste lucruri, am uh, analizat diverse articole și uh, am rugat și alți avocați să analizeze aceste subiecte și jurisprudența și eu cred că Comisia are dreptate în abordarea sa. Uh, e ceva ce putem uh, să uh, luăm în considerare. Subsidiaritatea presupune acțiune europeană proporționată și cred că aici putem începe discuția. Cât de departe putem merge cu baza de impozitare și cu cotele de impozitare și mai departe. Cred că aceste cartonașe galbene au fost luate în considerare la modul serios și cred că ne putem continua activitatea pornind de la argumente bune pentru a contracara rezervele ridicate de parlamentele naționale. Apoi uh, am fost întrebat în legătură cu venitul statelor membre dacă acesta este obligatoriu, dacă există o nevoie de cote de impozitare uh, minime și așa mai departe. Eu cred că multe state membre deja au uh, perceput în într-o manieră exact opusă toate aceste lucruri, că vor avea mai mult control, pentru că venitul uh, uh, fiscal uh, venit din partea întreprinderilor este un venit important pentru statele membre care doresc să-și păstreze această libertate. Dacă ne gândim puțin la competențe și la subsidiaritate, v-aș trimite din nou la răspunsul pe care l-am dat întrebării domnului Epping și anume că există multe argumente juridice bune pentru care ar trebui să existe aceste propuneri cu privire la baza de impozitare. Statele membre niciodată nu vor reuși să facă progrese dacă nu va exista o armonizare a bazei de impozitare. Uh, cred că uh, vom putea crea și competiție între statele membre și uh, întrebarea este însă dacă această competiție va fi dăunătoare sau nu, dacă ea va fi dăunătoare pentru piața internă. Acesta este un argument pentru noi să spunem că această problemă ar fi una care ține de piața internă și atunci nu trebuie să intrăm în subiect în cadrul acestui context, însă oricum vom mai reveni mai târziu. Apoi, în ceea ce privește problema angajaților ridicate de GUE, știu că există probleme în Europa cu diverse definiții uh, care cauzează unor probleme la nivel transfrontalier atunci când vine vorba despre libertatea de uh, furnizare de servicii. Însă, totul trebuie abordat în cadrul legislației uh, sociale. Aici vorbim despre o taxă pentru întreprinderi și nu vom putea să rezolvăm aici problema nesfârșită a definirii angajaților. Până la urmă, legislația din domeniul social trebuie să facă acest lucru. Nu putem noi să ne ocupăm de acest subiect în acest raport. Dincolo de asta, domnule președinte, aș dori să mulțumesc doar tuturor și va trebui să vedem cu secretariatul cum vom putea organiza o reuniune cu raportorul din umbră, pentru că există tot felul de interpretări Uh, care trebuie oferite pentru că vorbim despre un subiect tehnic. Uh, votul la Econ este pe 6 februarie, spune domnul președinte. Votul în uh, plenar în cea de-a doua parte a lunii martie anul acesta. Ajungem acum la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi. Mai avem cam 36 de minute la dispoziție și sugerez să luăm împreună aceste puncte, mai ales dacă raportorii vor fi de acord cu acest lucru, vor face prezentări în legătură cu uh, subiectul. Primul vizează consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre, afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro. Este raportul domnului Jean-Paul Gozes și uh, punctul 6, dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea uh, proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro. Jean-Paul, uh, ești rugat acum să faci o scurtă prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, foarte succint, uh, pentru că la ora 6 și 30 de minute, coordonatorii acestei comisii și comisiei AFET au o reuniune cu privire la tratat, la proiectul de tratat. Ați amintit faptul că acest raport, de fapt acest text, urmează adoptării pachetului uh, pentru guvernanță economică, six-pack-ului, uh, de către Parlament în septembrie 2011. Două regulamente au fost prezentate de către Comisia Europeană pe 23 noiembrie 2011, regulamentul care vizează proiectul uh, bugetar pentru statele membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ce privește stabilitatea lor financiară și uh, Uh, cel care vizează uh, corectarea deficitului excesive ale statelor membre, cel al doamnei uh, Ferreira. Primul raport este cel de care trebuie să mă ocup eu criza datoriei suverane uh, a afectat uh, statele din zona euro care au căutat asistență financiară în afara Uniunii Europene, uh, mai ales pe lângă stabilitatea europeană de fa- facilitatea europeană de stabilitate financiară, femei sau alte instituții financiare. Astăzi, șase state membre ale Uniunii Europene se află în dificultate de uh, plată și au trebuit să facă apel uh, la uh, unul dintre aceste organisme. Printre acestea, trei state membre uh, sunt în afara zonei euro, dar oricum membre ale Uniunii Europene, vorba de Letonia, Ungaria și România. Uh, unde nu există atenție internațională uh, notabilă cu privire la um, dificultățile financiare acestor trei state. În ceea ce vește Grecia, Portugalia și Irlanda, acestea uh, sunt în zona euro și situația lor financiară a generat tensiuni internaționale substanțiale pe care le cunoaștem. Am putea conchide așadar uh, că sunt state uh, membre ale Uniunii Europene care au uh, probleme și care trebuie supravegheate având în vedere uh, impactul potențial al situațiilor asupra situației din zona euro. Una dintre propunerile cheie ale regulamentului este posibilitatea pentru ca Comisia să poată veni cu propuneri cu privire la o supraveghere consolidată pentru statele zonei euro afectate de aceste probleme și având în vedere Uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție, voi da câteva explicații. Eu susțin principiul afirmat prin acest regulament uh, că um, a aparține la uh, Uniune Monetară înseamnă că un drapajul unui stat membru ar putea avea efecte de contagiune asupra celorlalte state membre. Trebuie să discutăm însă modalitățile care pot fi puse în aplicare și deciziile care le-ar putea lua cu privire la această supraveghere consolidată. Aici e clar, avem ce discuta. Pe de altă parte, discuția care a fost deschisă cu privire la tratatul internațional care uh, se adaugă discuției legate de tratatul actual uh, presupune că există o anumită ambiguitate cu privire la uh, câmpul de aplicare din perspectivă juridică și că s-ar putea perturba discuția acestor două regulamente. Însă, eu aș spune mai degrabă că ni se dă ocazia să le îmbogățim. Dacă ne gândim de altfel la six Pack, uh, la aceste două regulamente și la două tratate internaționale care sunt în pregătire, uh, e clar că până la urmă vorbim despre un pachet compact care vizează administrarea zonei euro și mai mult decât atât a, zonei, a Uniunii Europene. Toate aceste elemente au un obiectiv comun, anume să dea acestei uh, zone monetare comune care nu este ideală în sensul clasic înțeles de economiști, îi oferă așadar soliditate și îi fortifică coeziunea. Ehm, mă bucur că avem această ocazie de a discuta cele două eh, regulamente și să vedem eh, ce ehm, se întâmplă și cu tratatele aflate în discuție, dacă nu putem extinde cadrul metodei eh, comunitare pentru ca în cele din urmă opoziția intelectuală sau doctrinală să, să rezume la textele actuale cel puțin. Aș dori să fiu mai degrabă critic. Putem constata faptul că tratatul în pregătire uh, nu este până la urmă decât un six-pack uh, prezentat de Comisia Parlamentului. De ce nu facem invers? De ce nu integrăm în aceste regulamente uh, cu o bună coordonare între raportori și uh, diversele grupuri ale acestui Parlament uh, un număr de elemente care se regăsesc în tratat? Fără să doresc să lungesc această discuție sau să devin prea polemic, ar trebui să ne gândim puțin la proiectul de tratat care este aflat în discuție din perspectiva celor care apar în tratatele Uniunii Europene și în legătură cu six-pack-ul. Mă gândesc dacă n-am transpune N-am putea spune, transpunând în dreptul societăților, că există uh, o regulă care să se aplice tuturor și că astfel tratatul n-ar fi decât uh, un pact al acționarilor prin care principalele state membre ale uh, societății, principale acționare ai societății, să decide asupra unei acțiuni comune. În aceste condiții îmi spun că în cel din urmă Parlamentul ar putea, uh, pe de-o parte, să aibă o activitate constructivă și una inovatoare pentru a încerca să ofere acestor două regulamente, pentru a face din acestea complementul necesar six-pack-ului și pentru a face astfel încât tratatul care se pregătește dorește să poată să mai aștepte ceva timp, fără să aducă atingere uh, coerenței și coeziunii zonei euro. Mulțumesc. Fine. Uh, Eliza, you, you're both rapport... Eliza, și tu ești uh, uh, raportor, însă ești și raportor din pentru acest raport. Prin urmare, te rog să pre- prezinți schimbul de opinii pentru punctul tău 6 și opiniile legate de acest raport, pentru că așa vor fi prezentate cele două rapoarte și apoi timpul rămas să-l vom da raportorilor din umbră. Eu salut uh, a apresentação que foi feita pelo... Da, mulțumesc. Am ascultat prezentarea domnului Gozes și consider că deja s-a referit la unul din punctele fundamentale pe care trebuie să le subliniem astăzi aici și deja un număr de membri ai comisiei au lucrat din greu uh, la ceea ce se numește acum acest pachet de șase măsuri sau six-pack. Deci avem șase texte de lege și am ajuns, cred eu, la o concluzie echilibrată, uh, examinând diversele consecințe de a nu dispune de o zonă monetară unică. Domnul Gozes tocmai s-a referit la acest lucru. Sigur, într-o uh, zonă uh, monetară imperfectă există dezechilibre serioase între uh, situația de îndatorare și deficitele din diversele state membre eu am avut calitate de raportare la un text care face parte din acest pachet de șase măsuri. E vorba de partea care se referea la modul de evaluare a acestor dezechilibre. Și cu acea ocazie, rezultatul muncii noastre a fost foarte interesant pentru că am examinat diverse variabile care intrau acolo în joc. Acum avem aceste două noi texte la care s-a referit domnul Gozes și acestea fac parte și ele din ideea de revizuire a tratatului. E vorba până la urmă de a uh, schimba puțin perspectiva față de pachetul de șase măsuri, unde am examinat mecanismele uh, care să asigure un control mai strict al uh, datoriilor și deficitelor cu uh, consolidarea părții de prevenție, dar se face acest lucru fără a se asigura o coerență între o strategie pe termen mediu și lung pe care să o urmeze statele membre. Și există de asemenea și necesitățile pe termen scurt care trebuie luate în uh, considerare și cred că una din problemele principale e că nu se face acest lucru. Noi trebuie să depășim această problemă și altele de asemenea. Și pentru asta trebuie să eliminăm incoerențele dintre mecanismele de monitorizare și control a uh, proiectelor de buget pe bază anuală. Pentru că dacă nu facem acest lucru, s-ar putea aplica diverse sancțiuni, proceduri de încălcare împotriva statelor membre și avem nevoie de conștientizare a modului în care funcționează zona euro. asta bazându-ne pe documentele deja existente, pe acest pachet de șase măsuri. Dar eu nu cred că acea coerență despre care vorbeam eu a fost garantată prin textele uh, avute până acum la dispoziție. Acum, în documentul acesta pentru care sunt eu raportoare, există un număr de probleme care trebuie încă examinate. Noi trebuie să ne asigurăm că există o coordonare bună între calendarele adoptate în diverse uh, state membre de-a lungul întregului proces de adoptare a bugetului și trebuie de asemenea să ne gândim că există și câștiguri uh, din, decurgând dintr-o armonizare a calendarului. Însă nu există o armonizare a estimărilor uh, de care avem, uh, pe care le avem la dispoziție din partea statelor membre pentru că ă, cifrele statistice nu întotdeauna se potrivesc cu calendarul politic. Trebuie să vedem și cum pot funcționa ă, instituțiile independente care ne furnizează informații. Ă, ar fi o măsură pozitivă, dar în același timp trebuie să putem garanta uh, că există și o comparabilitate uh, corespunzătoare între diversele surse de date, să ne asigurăm că datele acestea și sursele sunt fiabile, că sursele acestea de informații acționează în mod sincronizat. Bun, există și unele elemente noi în cele două texte. Există elemente noi, poate din punct de vedere politic, și anume o relație directă între Parlamentele Naționale și Comisia Europeană. Iată un element nou Comisia Europeană se spune că poate prezenta, poate înainta poziția proprie către parlamentele naționale uh, în legătură cu situația dintr-un anume stat membru și cred că e nevoie să analizăm consecințele acestui, uh, introducerea acestui element foarte nou, acestei idei uh, novatoare. Trebuie să ne gândim și la responsabilitățile pe care trebuie să și le asume statele membre să vedem ce se întâmplă cu legitimitatea democratică în acest caz. Problema legitimității intră în joc și atunci când noi examinăm modul în care diversele opțiuni politice au fost aplicate în legătură cu bugetul. un stat membru trebuie într-adevăr să aibă posibilitatea să-și aplice propriile politici bugetare, sigur corespunzând propriului interes. Și eu cred că trebuie să intrăm mai în detaliu în analiza acestor chestiuni pentru a ne asigura că există destule condiții asigurate pentru ca statele membre să poată avea o anumită responsabilitate și autonomie în uh, domeniul bugetar. Bun, statele membre trebuie să se pună de acord, uh, statele membre trebuie să-și negocieze împreună propriile bugete, dar aici unele state s-ar putea găsi într-o poziție deficitară. De aceea avem nevoie să uh, vedem detaliile, să vedem care vor fi uh, sistemele de stimulente, dar și sistemele de sancțiuni în care se vor aplica aici. Trebuie să vedem cum anume statisticile pe care le avem la dispoziție provenite din statele membre eh, ne ajută să vedem cum putem utiliza organismele independente ca să nu îngreunăm cumva prin folosirea acestora eh, o imagine de ansamblu sau găsirea imaginii de ansamblu pentru obiectivul nostru de relansare a economiei și pentru creșterea economică pe termen mediu și lung eh, trebuie să vedem cum facem să nu distrugem această perspectivă printr-o listă exhaustivă a unor analize și statistici pe termen foarte scurt, o monitorizare în detaliu care nu asigură durabilitatea pe termen lung. Eh, raportul de care mă ocup eu sigur are multe lucruri în comun cu cel al domnului Gozez, dar nu vom intra acum într-o discuție. Poate aș putea menționa acum câteva aspecte specifice. Vă întreb, domnule președinte, dacă e cazul să o fac acum. Foarte bine. În voi putea profita de calitatea mea de raportor din umbră ca să fac anumite comentarii și față de raportul domnului Gozes se, pentru că unele lucruri spuse de domnia sa se aplică, se pot aplica și la raportul de care mă ocup eu. Uh, un lucru cred că trebuie spus aici, referindu-ne la sancțiuni în momentul în care un stat nu își respectă obiectivele de îndatorare. Aici există posibilitatea în acest moment de a utiliza fonduri structurale și anume țările care nu își respectă îndatoririle nu vor mai putea utiliza fondurile structurale. Eu cred aici că aceasta este o măsură foarte negativă, pentru că fondurile structurale sunt menite să permită o adevărată competiție în piața internă. Dacă la aceasta adăugăm o monedă unică pentru economii cu caracter complet diferit, atunci, până la urmă, fondurile structurale Uh, permit o convergență accelerată din punct de vedere al convergenței, pentru ca țările membre să poată suporta concurența, ca ele să poată continua să fie competitive în uh, cadrul pieței interne și în acest moment dezechilibrele cresc în zona euro, vedem dificultățile cresc pentru un număr însemnat de state membre. Dacă la asta adăugăm o penalitate suplimentară prin retragerea fondurilor structurale, mi s-ar părea o măsură complet irațională și nepotrivită uh, economic și uh, inechitabilă politic. De asemenea, există un număr de alte aspecte care trebuie înțelese mai bine. De exemplu, articolul 21, 35 și 36. Atunci când o țară deja se află într-o situație dificilă, atunci nu prea mai are marjă de manevră. Și asta în privința măsurilor pe care le-ar putea impune, pe care ei le-ar putea impune Comisia Europeană sau Consiliul European. Practic, atunci când o țară cere ajutor, se supune unor programe și mecanisme care în acest moment încă trebuie îmbunătățite dacă vrem ca ele să fie într-adevăr eficiente și dacă dorim ca ele să ajute țările, statele membre să iasă din criză. Bun, mă voi limita la aceste comentarii pentru moment în ce privește raportul domnului Gozes și sper că vom avea o cooperare bună între raportori, raportori din umbră și între toți membrii comisiei pentru ca să putem îmbunătăți uh, documentele de care dispunem la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Marian este raportoarea din umbră la raportul Elizei. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă. pentru că și eu aș prefera să aștept amendamentele colegilor ca să vedem ce facem cu această propunere. Am o întrebare fundamentală. Avem pactul Euro Plus, six-pack-ul legislativ, avem acum aceste propuneri care au fost solicitate la Consiliul European în mod explicit și vom avea și noul tratat uh, luna aceasta. Avem un set complex de reguli, așa că mă întreb, oare se descurcă cineva cu acest set fără un un ghid care să spună exact ce și cum? Avem nevoie de instrucțiuni clare, pentru că dacă nu, riscăm să avem uh, niște reguli haotice și în loc să creăm încredere, vom crea confuzie în rândul diferiților actori și vom uh, pierde încrederea acestora. Asta mă îngrijorează pe mine. În al doilea rând, se lucrează acum la un nou tratat. Am uh, citit cea mai recentă versiune care a fost prezentată la reuniunea de săptămâna um, trecută, de vinerea trecută, cu regulile de aur reguli de aur care au aceeași forță ca și un tratat și acolo se vorbea despre un echilibru structurat. Noi acum implementăm asta. Trebuie să vedem cum se îmbină totul într-un sistem complex. Pentru că, da, sistemul este complex. Mă opresc aici, domnule președinte. Rămâne de văzut ce amendamente se depun. Mulțumesc, spune președintele. Uh, la punctul 5 intervine domnul Hartlund. Da, sunt raportor din umbră pentru, la raportorul Gozes. Permiteți-mi doar uh, câteva observații minuscule. E ușor să facem trimitere la six-pack-ul legislativ. Uh, am muncit cu toții pe brânci. După cum s-a spus, acum s-a adresat întrebarea dacă totul e necesar sau nu. Dincolo de toate acestea, Politic vorbind, grupul liberal sprijină această abordare și considerăm că aici avem un punct bun de plecare pentru negocieri. Există câteva chestiuni mai dificile aici. Suspendarea angajamentelor europene pentru țările care nu au respectat regulile jocului. Am dezbătut în detaliu, mai ales pe raportul meu privind six-pack-ul. Verzii au inițiat o dezbatere în acest sens atunci și eu personal am crezut și cred că dacă te înscrii dacă nu, dacă nu respecti regulile, de ce să primești fonduri europene? Am înțeles că aceste țări sunt acum la ananghie economică, dar până la urmă trebuie să facem diferența între țările care au probleme economice și țările care nu respectă regulile. Dacă țările nu respectă regulile, indiferent că le merge bine sau nu, atunci acestea trebuie pedepsite și să nu mai primească fonduri europene lucrurile ar putea merge foarte prost dacă Consiliul uh, decide altceva față de ceea ce ne dorim noi aici. Eu zic că ar trebui să avem o atitudine deschisă în această dezbatere. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Mai avem opt raportori din umbră și fiecare trebuie să intervină două minute, te rog frumos. Bine, domnule președinte, foarte scurt. Cred că ar trebui să lăsăm să funcționeze metoda comunitară și asta va fi marea noastră provocare pe viitor și cu asta am încheiat. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Dirk Epping, nu mai e. Sven Gigold, nu mai mult de două minute, te rog, spune președintele. profit de această ocazie pentru a face câteva observații care nu sunt de natură tehnică. Sunt uh, raportor din umbră pentru super, supravegherea consolidată. E ironic. Am impresia că unele țări au nevoie de solidaritate consolidată. Trebuie să vedem cum anume programul sugerat acum oferă puteri de supraveghere unei instituții care a eșuat în elaborarea unor planuri viabile pentru țările vizate. Putem să spunem că, sigur că nici guvernele nu au fost mai bune la ele acasă și eu recunosc, o zic uh, clar, că au existat probleme de implementare în Grecia. Dar, de cealaltă parte, avem o problemă și cu rețeta pe care o aplicăm. În același timp, avem și pactul sau acordul fiscal menționat de Jean-Paul, care în maniere foarte bizare decide lucruri pe care le-am decis deja, introducând câteva elemente noi elemente care ar putea fi, de fapt, uh, implementate prin metoda comunitară. E util să includem asta în propunerile noastre pentru a integra, pentru a integra puțin și acea zonă gri a construcțiilor neautorizate. Asta e bine să se întâmple, mai ales uh, din punct de vedere democratic e foarte clar că fără o reechilibrare, fără a lua în serios obiectivele Europa 2020, fără a ne îndeplini obligațiile, ne va fi foarte greu. Va fi foarte greu să sprijinim întregul proiect doar de dragul îmbunătățirii unor reguli democratice. Dincolo de toate astea, e important să fim foarte fermi în ceea ce privește modul în care se implică grupurile de interes și um, publicul în general. În ceea ce privește elaborarea unor planuri de supervizare, avem nevoie de transparență față de public. Eu sunt sceptic deocamdată. Există o prevedere că toate rapoartele uh, sunt păstrate secrete, pot fi dezvăluite doar uh, caz după caz. Trebuie însă ca întreaga discuție să fie pe deplin transparentă. Mulțumesc. Ultimul raportor în umbră este domnul Ciuntis. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe, oricum nici nu mai avem timp. E vorba despre cele două regulamente care completează pachetul economic. Noi am uh, votat, grupul meu politic a votat împotriva guvernanței economice și dacă citim aceste prevederi, vedem că ne îndreptăm fix în aceeași direcție. Nici cu asta nu suntem de acord. E un răspuns greșit la criză. Și totodată vedem că avem noi pârghii pentru a exercita presiuni pentru măsurile sociale. Distrugem Europa socială. Iar în ceea ce este conținutul, i-am ascultat pe ambii raportori și iată ce pot să spun. Există contradicții, există diferite probleme constatate și de ceilalți. Raportul și ambele regulamente trebuie să fie analizate prin prisma legăturii care există cu celelalte acte normative Am avut uh, reuniunea din decembrie și după aceasta am avut impresia că a început un concurs. Cine impune reguli mai stricte de austeritate? Vă întreb, de când uh, FMI-ul este o instituție europeană care să participe la procedurile noastre? Și încă ceva ce a menționat colega Fereira și ce putem constata în Grecia referitor la nerespectarea regulilor și la controlele ce trebuie efectuate. Ce vom face? Nu vom mai avea fonduri structurale? Nu. Lipsa fondurilor structurale este o ultimă măsură de superausteritate care se traduce prin lipsa creșterii și a dezvoltării. În Grecia avem o supervizare extrem de strictă. Avem troica și ne controlează și ne supraveghează și ne uh, impune noi măsuri extrem de stricte și se creează astfel un uh, climat nefavorabil, un climat dictat de controlul fără sfârșit. Comisia poate să supravegheze anumite lucruri. Da, e adevărat. Uh, și poate să supravegheze o țară, fiindcă asta e situația. Eu nu sunt de acord cu ceea ce se stipulează în acest raport și cred că deja temerile noastre s-au adeverit. Cu austeritate nu reacționezi cum trebuie la criză și nici nu faci nimic preventiv. Mulțumesc, uh, Ramon Tremosa e următorul vorbitor. Thank you very much, Mr. President. Well... Mulțumesc, domnule președinte. În doar două minute dați-mi voie să vă spun că, stimați colegi, avem o problemă. Luna trecută, ministrul de finanțe a Spaniei afirma că deficitul Spaniei a reprezentat 6% din uh, PIB-ul uh, spaniol, dar acum știm că noul ministru ne spune că acest deficit va fi mai mare de 8% din PIB-ul spaniol. Așadar, dragi colegi, cred că nu vorbim uh, despre faptul că suntem liberali uh, sau de altă culoare politică și vorbim despre uh, guverne universale, pentru că până la urmă trebuie să ne să facem față deficitelor uriașe pe care le avem și asta este provocarea pentru uh, generațiile viitoare moral și politic trebuie să ne asigurăm că generația viitoare nu vor avea o povară mult prea grea pentru a fi dusă. Dați-mi voi să vă propun o idee pe care o voi regăsi într-un amendament pe care îl voi înainta. Evident, trebuie să consolidăm controlul uh, asupra previziunilor bugetare și asupra execuției bugetare. Evident, trebuie să ne asigurăm că cheltuielile pentru infrastructuri sunt analizate așa cum uh, trebuie, în conformitate cu uh, o analiză legată de eficiența uh, costurilor. Și mă întorc în Spania, unde există 45 de milioane de locuitori și 52 de aeroporturi comerciale. Doar șase dintre aceste aeroporturi nu merg în pierdere. În Germania există 82 de milioane de locuitori și doar 28 de aeroporturi comerciale. Însă, oricum, uh, Spania este și statul din Uniunea Europeană cu cei mai mulți kilometri uh, de uh, cale ferată de înaltă viteză și toate aceste trenuri merg în pierdere. Poate ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte pentru a putea ieși din criză. Voi uh, înainta amendamente pentru a se efectua analize legate de eficiența costurilor în viitor în toate statele membre și, în cele din urmă, uh, eventual am putea include nu doar statele membre aici, ci și uh, alte regiuni europene mari cu importanță sistemică pentru Uniunea Europeană. Last shadow is uh, Philip. You have two minutes. Yes. Filip, două minute. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să încep prin a spune că avem nevoie de aceste două regulamente. Aș prefera ca interacțiunile dintre Comisie și statele membre și măsurile de urgență să fie reglementate într-o anumită manieră, mai degrabă decât să se uh, petreacă uh, așa cum uh, vin. Aceste instrumente sunt importante și, acestea fiind spuse, fac doar două comentarii. Mai întâi, în legătură cu uh, conținut, uh, conținutul acestora, argumentând că aceasta ar putea fi ocazia perfectă pentru uh, Comisie pentru a asigura consecvența între bugetele naționale și chiar uh, bugetele subnaționale, dacă este cazul, și strategia Europa 2020. Din nou, dacă dorim să existe disciplină în ceea ce privește investițiile, atunci uh, trebuie să punem în aplicare acest lucru într-un fel sau altul. Evident, nu pornim de la aceeași bază, însă consider că um, acesta este locul să facem toate acestea dacă se curăță aceste uh, bugete, dacă Comisia le analizează nu doar în ceea ce privește criteriile uh, de deficit sau îndatorare, atunci uh, am putea să creăm o legătură cu strategia Europa 2020. Și aș dori să spun că chestiunea majoră aici este de legitimitate democratică sau răspundere democratică. În al cu alte cuvinte, ceea ce nu facem este să oferim o instituție, unei instituții um, supranaționale, Comisia, put- supraputeri pentru uh, a acționa supra guvernelor și parlamentelor uh, alese democratic, uh, fără să fie responsabile decât în fața șefilor de stat și de guvern. Haideți să fim foarte onești. Nimeni în Belgia nu dezbate ce a făcut uh, un uh, premier belgian în calitate de membru al Consiliului atunci când a fost membru al Consiliului. Deci nu -mi vorbiți mie despre răspundere. Există doar un singur loc în care aleșii uh, popoarelor uh, își manifestă legitimitatea și anume aici, în Parlamentul European și nicăieri altundeva. Comisia nu este uh, răspund, uh, răspunzătoare și nici nu este făcută responsabilă de în ceea ce privește bugetele naționale, va activa uh, pe baza unor concepte economice și politice. Dar uh, știm că ideologic uh, uh Comisia este părtinitoare. Prin urmare, trebuie să oferim un cadru. Cu alte cuvinte, atunci când Comisia vorbește de competitivitate, 95% din timp vorbește despre salarii, de fapt. Uh, când, de fapt, uh, elementele care determină competitivitatea sunt total diferite de salarii de ce nu se iau în considerare și alte aspecte uh, în afara salariilor? E bine, pentru că Comisia nu dorește acest lucru, dorește doar salarii și așa mai departe. Aceasta este o opțiune politică și noi nu ne dorim ca un organism centralizat să dicteze statelor membre, fără ca el însuși să fie confruntat cu consecințele propriilor alegeri, inclusiv uh, uh, pierderea unor posturi. Avem nevoie de răspundere care nu este de găsită nicăieri în aceste două regulamente. Raportorii, fiecare două minute, dacă doriți să încheiați discuția. Perfect. Și așa terminăm la timp. Analizând calendarul, fie... pe 28 februarie se va prezenta proiectul de raport, restul încă este flexibil. Okay, so when is it for? Uh, yeah, then going to the next meeting. Okay. Um, as for the next meeting, it's uh, Monday. Următoarea reuniune, luni 16 ianuarie la Strasbourg. Deci ne reîntâlnim acolo. Mulțumesc. I have the, I have it I have it